Good afternoon, colleagues. Bun venit, uh, dragi colegi. Uh, începem uh, lucrurile din această după masă cu punctul 14. Este vorba de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și Uniunea Europeană, provocări și oportunități pentru drepturile copilului, inclusiv în contextul crizei refugiaților și migrației. Avem un schimb de opinii cu domnul Beniam David Mezmur, președinte al Comitetului ONU pentru drepturile copilului Înainte să începem, aș dori să fac o comunicare succintă. Uh, doamna Ferrara a invitat un grup de vizitatori uh, cărora le urăm uh, un călduros bun venit. E vorba de tinerii din spatele sării. Bun venit la lucrările comisiei noastre în numele doamnei Ferrara. Acum aș dori să dau cuvântul domnului uh, Mesmur, uh, oaspetele nostru, uh, pentru a face o introducere la prezentarea sa. Aș dori să vă spun că în noiembrie 2014 Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la cea de-a 25 aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, care stabilește prioritățile și recomandările noastre în domeniu. De la adoptare, o parte din recomandări au fost puse în aplicare la nivel european și vă pot da chiar și un exemplu. În luna mai, anul curent, vrem s-a adoptat directiva cu privire la garanțiile procedurale pentru copii care sunt suspecți sau uh, sunt puși sub acuzare în cazul proceselor penale. Uh, probabil că colegii vor dori să abordeze acest subiect uh, și astăzi. În acest context uh, și în urmarea acestei rezoluții, coordonatorii LIBE au hotărât să-l invite pe președintele Comisiei ONU cu privire la drepturile copilului pentru a aborda atât aspectele interne cât și externe legate de drepturile copiilor. I-am invitat și pe colegii de la subcomisia Drept, Droit, să participe la dezbaterea de astăzi. Schimbul de vederi cu domnul Mesmur uh, ne va oferi oportunitatea să discutăm uh, ultimile evoluții normative de la ONU cu privire la drepturile copilului, inclusiv în contextul uh, refugiaților și a migrației. De asemenea, dorim să uh, vedem care este poziția uh, ONU cu privire la ultimile propuneri pentru reformarea sistemului de la Dublin. Îmi revine onoarea să-i uh, dau cuvântul domnului Mesmur pentru prezentare uh, și după prezentarea aceasta vom avea o uh, sesiune de întrebări uh, și răspunsuri. Domnule Mesmur, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o adevărată plăcere să particip la reuniunea de astăzi și uh, sunt sigur că uh, vom avea cu toții de, câști, de câștigat. Uh, uh eu uh, sunt sigur că voi trage foloase de pe urma interacțiunilor cu dumneavoastră și sper ca și eu să vă îmbunătățesc dezbaterile. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru această invitație. Mulțumesc colegilor de la mm, Parlamentul European, dar și de la UNICEF care au permis întâlnirea noastră de astăzi. Aș dori să spun uh, câteva cuvinte în legătură cu uh, Convenția privind drepturile copilului. Avem uh, un grup format din 18 experți independenți și când acest comitet a fost înființat în 1991, am avut doar 10 experți, dar activitatea comitetului s-a extins de-a lungul timpului și deci ni s-au alăturat noi colegi. Ce facem noi, comitetul nostru? Rolul nostru este să revizuim Uh, raporturile furnizate de către părți terțe. Uh, avem uh, rapoartele publicate în baza summitului Uh, și uh, pe baza acestor uh, rapoarte evaluăm situația din țările specifice. E vorba de rapoarte pe țară, nu numai um, care prezintă nu numai punerea în aplicare a convenției, ci și în legătură cu oportunitățile care sunt puse la dispoziția um, autorităților pentru a pune în aplicare a convenției. Convenția este singurul uh, document care a fost uh, ratificat de către 196 de state membre. Uh, din câte am înțeles, dezbaterea de astăzi e în cadrul rezoluției adoptată de către Parlamentul European în noiembrie 2014 și bineînțeles că salutăm conținutul acestei rezoluții. Mm, dar nu avem doar convenția cu privire la drepturile copilului, nu doar pe ea o monitorizăm, ci și protocolul opțional uh, cu privire la uh, prostituția infantilă, pornografia uh, infantilă și apoi și implicarea, convenția cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate. După cum poate știți, avem și uh, un protocol cu privire la un uh, mecanism uh, care a intrat în vigoare în aprilie 2014. Acest uh, protocol uh, adițional are 29 de rectificări, state care au ratificat. Ultimul dintre state a fost uh, chiar un stat european. Această convenție ne-a creat uh, uh, posibilitatea să garantăm drepturi mai bune pentru copii decât uh, Convenția din 1989, când Convenția a fost adoptată dar uh, chiar dacă aceste progrese nu sunt uh, vizibile pentru fiecare copil, uh, ce înseamnă? Înseamnă că există copii, copii cu dizabilități, copii care fac obiectul discriminării, mai ales fete, apoi accesul la educație, la servicii de sănătate, toate acestea sunt provocări importante nu numai pentru țările în curs de dezvoltare, ci și pentru țările dezvoltate. Există o serie de probleme Uh, pe care le-am uh, abordat după dialogul constructiv uh, acest dialog s-a bazat pe delegații, pe sectoare care s-au întâlnit la Geneva, care au prezentat raportul și care au avut un dialog și cu Comitetul privind drepturile copilului. Uh, deci, uh, în general, uh, aceste dezbateri durează cam șase ani, ceea ce denotă faptul că până în aplicare a Convenției cu privire la drepturile copilului încă nu este satisfăcătoare. Nu considerăm că există vreo țară în lume, că e vorba de o țară dezvoltată sau în curs de dezvoltare, care e aproape, se apropie de până în aplicare de plină a acestei conven convenții. Aș dori să mă refer la aplicarea convenției Mm, nu numai din perspectiva cetățenilor, ci uh, din perspectiva copiilor uh, asociați la o jurisdicție. Acest uh, concept este foarte important. Articolul 2 din Convenție stipulează această obligație. Dincolo de rolul nostru legat de revizuirea rapoartelor publicate de către părți terțe, privim sesizări, plângeri, avem și un protocol în acest domeniu. În 2014, am avut uh, o zi de dezbatere generală cu privire la uh, copii, drepturile copilului în context digital. Am avut uh, mai, mult, uh, mai mulți factori implicați care au discutat uh, uh chestiuni noi și ne întâlnim uh, din 2 în 2 ani. În 2016 am avut uh, o zi de dezbatere generală uh, în legătură cu uh, uh, copiii și schimbările climatice. Uh, astăzi uh, ar trebui să discutăm uh, mai ales despre migrație, asta am înțeles, deci în timpul care îmi rămâne la dispoziție o să mă refer la migrație. Există câteva premise pe care aș dori acum să le prezint. În primul rând, atunci când vorbim despre migrație, avem drepturile copilului stipulate de către convenție, avem obligații juridice deci, uh, părțile semnatare, în mod benevol și în mod conștient, uh, s-au angajat să respecte aceste prevederi. Deci este un punct de plecare foarte important. Fiecare țară Uh, țările din care pleacă copiii, uh, țările pe care tranzitează și țările în care copiii vin ca să primească azil, au datoria de a-i proteja pe copii. Uh, așa cum spuneam că articolul 2 vorbește de copii care se află într-o jurisdicție, deci nu se ține cont de naționalitatea sau de cetățenia copilului, e un aspect foarte important. Am discutat și cu raportorul special pentru drepturile migranților. Am încercat să vedem dacă avem de face cu o criză. Aș dori să vă spun că din perspectiva drepturilor copiilor, ă, avem de-a face cu o criză adevărată, datorită numărului mare de copii, datorită uh, încălcărilor uh, care sunt foarte grave și apoi mai avem de-a face cu o criză și pentru că aceste încălcări nu vizează doar încălcarea unui drept sau uh, a câtorva drepturi. E vorba de uh, încălcări, uh, să zicem, generale ale drepturilor copii, copiilor. Motivul însă principal pentru care avem o criză e, după părerea noastră, e reacția insuficientă pe care am oferit-o în fața crizei migrației cu care ne confruntăm și o să încerc să vă explic uh, puțin mai târziu la ce mă refer. Acum însă aș dori să mă refer la câteva formulări uh, care reprezintă o provocare din perspectiva crizei migrației cu care ne confruntăm. Migranții care uh, sosesc în țara de destinație se află într-o situație ilegală, nu au documente. Noi considerăm însă că noțiunea de ilegal, de neautorizat și așa mai departe, aceste, toate aceste noțiuni nu sunt o o abordare pozitivă. Considerăm că uh, recunoaștem uh, o parte din progresele care au fost înregistrate în uh, unele state membre, Mm, secretizarea politicilor de uh, migrație duce la o încălcare a drepturilor copiilor. Și aici aș dori să mă refer în mod specific la anumite chestiuni. În primul rând, uh, aflarea vârstei copilului. Convenția cu privire la drepturile copilului e o convenție care se, aplice, se aplică în baza vârstei. Când uh, ne punem întrebarea cui se aplică, se aplică perioadei sub, um, cu vârsta de sub 18 ani. Deci vârsta este foarte importantă. Apoi, Uh, metodele, deci metodele de stabilire a vârstei sunt nefiabile uh, și ele trebuie să fie abordate în mod special de către statele membre. Iar noi, comitetul nostru, am ajuns la concluzia că practicile actuale se bazează pe o uh, procedură de determinare a vârstei muncii disciplinare, se bazează pe evaluare de către psiholog, asistent social și așa mai departe. Și uh, noi uh, credem că, din contră, ar trebui să uh, avem uh, metode non-intruzive. Apoi, nediscriminarea ar consta și în dreptul copilului de a se face auzit. Statele au obligația de a lua măsuri pentru a combate discriminarea de orice tip și astfel trebuie să depună eforturi pentru a combate rasismul, discriminarea, xenofobia și așa mai departe. Uh, programele pentru a îmbunătăți cunoștințele și a combate uh, percepțiile negative în ce privește uh, migranții. Și vă rog să fiți atenți pentru că e un uh, aspect foarte important. Noi, comitetul nostru, considerăm că dacă uh, această convenție privind drepturile copilului ar avea un uh, subtitlu, ar fi interesul principal al copilului ar trebui să fie prioritatea noastră. Uh, discutăm cu state care vin la comitetul nostru despre uh, modul în care consideră acest interes al copilului foarte important. Uh, și acest interes principal al copilului nu e doar o chestiune de conținut, ci și o chestiune procedurală, mai ales uh, ar trebui să acordăm interve- deci, uh, importanță drepturilor copilului în orice uh, uh anchetă legată de uh, Uh, de închidere a părinților, de deportarea lor și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că acest uh, interes principal al copilului uh, dobândește prioritate în fața altor migrații, considerații legate de migrație pentru a ne asigura că se asigură cu adevărat dreptul principal al copilului, țara respectivă joacă un rol important. Cum putem să vedem care este interesul principal primordial al copilului, dacă copiii nu au dreptul să uh, se exprime? Deci dreptul de a fi ascultat, de a fi auzit, ar trebui să fie uh, foarte important, dar ar trebui să fie folosit și pentru a determina interesul primordial al copilului. De câte ori uh, luăm uh, uh rezoluții, decizii uh, la nivel politic, uh, la nivel uh, european, uh, care să țină cont și dreptul copilului de a se face auzit. În al doilea rând, documentarea chestiuni legate de identitate, uh, măsura în care e vorba de documente importante pentru relocare, pentru identificare, apoi importante pentru a determina naționalitatea în alte domenii de care trebuie să ținem cont. Uh, toate aceste aspecte sunt importante și pentru a combate uh, traficul, exploatarea și așa mai departe. Și apoi ajung la al treilea subiect, respectiv violența împotriva copiilor, inclusiv traficul de copii. Violența împotriva acestor copii, mai ales a minerilor nesoțiți, a făcut posibilă o încălcare flagrantă a drepturilor copilului. faptul că și în Uniunea Europeană au existat astfel de încălcări este foarte grav. În unele situații copiii au fost exploatați, câteodată au fost exploatați abuzat sexual și traumatizați, traumatizați și problema care se pune este uh, de ce protecție a uh, beneficiat copilul respectiv, care este protecția pe care i-o conferă faptul că ține de o jurisdicție. Și ajung uh, acum la un alt subiect, respectiv furnizarea de servicii de sănătate și servicii sociale în altul comisariat ONU pentru drepturile omului a publicat un raport care a fost uh, numit, uh, deci uh, dat uh, dispărut uh, situația copilului în, uh, în domeniul migrației. N-am timp acum să vă prezint toate cifrele, dar în conformitate cu acest raport, doar jumătate din copiii de refugiați au acces la educație primară spre deosebire de nivelul global care este de 90%. Deci avem de a face cu o adevărată criză în criză, o criză a educației și, într-o mare măsură, am putea considera că această criză este o bombă care va exploda cu timpul, deci o bombă cu ceas. Ce fel de oportunități vor avea acești copii fără să uh, fi beneficiat de niciun fel de educație? Apoi, reunificarea familială. Din câte am înțeles, este o, un subiect foarte important și uh, știu că au fost înregistrate anumite progrese în acest domeniu uh, în Uniunea Europeană, dar ne-am dat seama că uh, se aplică norme diferite dacă este vorba de un cetățean european. Pentru cetățenii europeni uh, există directiva din 2003 și care a dus la armonizarea regulilor cu privire la reunificarea familială. Cu toate acestea, Uh, câteva directive uh, ar putea să uh, sau includ excepții la regula, regula generală. Există reguli care sunt um, obligatorii pentru unele state membre, unele sunt um, opționale la discreția statului membru respectiv. Iar noi, Convenția privind drepturile copilului, avem o abordare foarte critică acestui subiect pentru că considerăm că există instanțe în care drepturile copilului au fost încălcate în contextul reunificării familiale. Înainte de a ajunge la concluzie, aș dori să mă mai refer la câteva chestiuni. Uh, detenția copiilor. Noi uh, considerăm că uh, statutul copilului migrant sau refugiat nu ar trebui să fie acești copii nu ar trebui să ajungă în închisoare. Deci închisoarea nu ar trebui să fie o soluție de ultim recurs. Care ar fi alternativele pentru închisoare? în funcție de uh, interesul copilului. Deci toate aceste alternative ar trebui să fie stabilite prin lege și prin uh, jurisprudență și copiii ar trebui să aibă dreptul de a se exprima în uh, cadrul procesului uh, legat de expulzarea sau deportarea părinților. Dacă părinții copilului respectiv fac obiectul unui ordin de deportare, atunci uh, copilul ar trebui să poată fi auzit. Și, în fine, ultimul uh, punct de conținut pe care, la care aș dori să mă refer, garanțiile cu privire la un proces echitabil. Noi, uh, comisia noastră, recomandam ca procedurile legate de copii trebuie să fie derulate într-o, uh, într-un mod care să țină cont de sensibilitățile copilului, de drepturile lui, uh, într-o formă care să nu uh, deranjeze copilul și credem că toate aceste decizii nu sunt adoptate în conformitate cu termenii stipulați în Convenția privind drepturile copilului pentru ca uh, de, lucrătorii uh, sociali uh, ar trebui să beneficieze de sprijin și mă gândesc aici la toți cei care lucrează și pentru copii. Uh, în ceea ce privește copiii minori nesoțiți, minorii nesoțiți, pe baza convenției, statele sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că uh, interesul principal al copilului este primordial Bineînțeles că autoritățile de supraveghere a copilului sunt uh, foarte importante pentru a se asigura că interesul copilului este respectat. Acum uh, conchid, deși aș mai fi avut ceva uh, de spus în legătură cu tutorii, dar principalul mesaj pe care aș dori să-l desprindeți din prezentarea mea este că în Europeană, statele membre europene, sunt actori foarte importanti în domeniul drepturilor copiilor și vă pot da o listă imensă de ce noi considerăm acest lucru, de ce comitetul nostru. Uh, convenția a fost propusă de către Polonia uh, și uh, un mare număr de state membre nu numai că promovează drepturile copilului pe teritoriul lor, ci și în afara lor. Și multe țări în afara Europei încearcă să identifice bune practici din partea statelor membre ale Uniunii Europene. Multe state membre UE uh, au ratificat convenția fără niciun fel de rezervă, ceea ce arată că uh, există dorința politică necesară în Europa. Dar problema este cum se măsoară această voință politică. Doar pe baza ratei de ratificare, a rapoartelor publicate, a raportării, uh, a participării la Consiliul pentru Drepturile Omului? sau uh, țările care, uh, care sponsorizează ziua copilului, ziua internațională a copilului, care sunt uh, criteriile pe care ne bazăm sau mergem și mai departe. Noi considerăm că uh, mergem mai departe, are de-a face cu coordonarea, cu respectarea interesului, cu uh, alocarea resurselor necesare, cu a ne asigura că orice politică, orice decizie uh, ține cont, în primul rând, de drepturile copilului. Nu ar trebui Uh, de exemplu, să uh, suprapunem uh, egalitatea de gen pe drepturile copilului. Sigur că există un bies comun, dar totuși egalitatea de gen ar trebui să fie conjugată în mod optim cu drepturile copilului. Aș dori acum să fac trei recomandări. În primul rând, trebuie ca interesul primordial al copilului, nu al copiilor, ci al copilului, al fiecărui copil în parte, acest interes ar trebui să fie în um, miezul uh, procesului decizional uh, și legislativ uh, mi se oferă această oportunitate minunată de a vorbi cu parlament, par, parlamentari europeni. Eu sunt avocat, vă pot spune că Parlamentul e foarte important, dar pentru drepturile copilului Parlamentul joacă un rol crucial, este chiar indispensabil. Articolul 4 din Convenție vorbește despre părți, faptul că părți, statele terțe ar trebui să ia măsurile legislative administrative. Deci se începe cu măsurile legislative, pentru că legislația are un rol foarte important în uh, respectarea, dar câteodată și în încălcarea drepturilor uh, copilului. Deci dacă legea uh, e bună, efectul în cascadă este foarte important, pentru ca prevederile din Convenția pentru drepturile copilului să fie respectate. Considerăm că avem două oportunități acum. În primul rând, adoptarea a uh, noilor uh, dreptu, um, linii directoare cu privire la protecția copilului. Aici ar trebui să transmitem un semnal foarte puternic în conformitate cu uh, normele privind drepturile copilului, dar vom avea și posibilitatea de a ne baza pe cele 10 principii călăuzitoare care au fost prezentate de către Comisia Europeană în iunie 2015. Comitetul nostru și-ar dori ca aceste linii directoare uh, Uh, să devină politici sau chiar legislație comunitară, să facă parte din achiul comunitar. Acum, încă două reguli, uh, că e vorba despre educație, uh, sănătate sau migrație. În primul rând, interesul copilului ar trebui să fie primordial. Și regula numărul 2, să nu uităm de regula 1. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult! Mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt sau să doresc să vă pună întrebări sau să facă comentarii. Începem acum cu doamna Kinga Gal, vă rog. Thank you, Chairman. Uh, I would like to address... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să abordez uh, niște uh, chestiuni aduse în discuție de domnul Mesmur, căruia îi mulțumim pentru prezența în comitet și pentru uh, această prezentare interesantă și uh, plină de, de informații. Vorbesc și în calitate de membru al uh, subcomisiei uh, pentru drepturile omului și care are o responsabilitate în materia drepturilor copilului în acest comitet. Ați vorbit în primul rând despre drepturile copiilor în contextul migrației. Uh, și mă bucur uh, și eu uh, că pot uh, sublinia importanța educației în, în relație cu copiii migranți. Știm că aproximativ 15 uh, um, uh, procente uh, din, dintre persoanele aflate în migrație internă uh, sunt, uh, sunt copii și asta reprezintă o problemă la fel de aproape la fel de importantă ca și îngrijirile uh, de ordin uh, medical. E, e, e foarte important să nu, să nu pierdem astfel uh, generații privându-le de educație. Și singura posibilitate de a, ca ei să reușească ulterior uh, în, uh, în, în viață sau să uh, înceapă de, de la zero e tocmai educația și educația e și singura cale de a-i salva de alte uh, pericole. Unii, unele riscuri țin de radicalizarea lor sau uh, de faptul că ar putea deveni, uh, um, deveni sclavi, uh, exploatați prin muncă, iar toate aceste problematici sunt legate. Și asta mă aduce la al doilea subiect și anume la exploatarea copiilor prin muncă. Uh, Iată câte, câteva cifre de la Banca Mondială, 130, 120 de milioane de copii sub vârsta de 14 ani sunt implicați în exploatarea prin muncă. Mulți, multe din, din, din aceste forme fiind extrem de, de grave, uh, Uh, muncă uh, forțată, copii uh, soldați, exploatare sexuală. Și cred că trebuie luate mult mai multe măsuri pentru protejarea acestor copii oriunde s-ar afla ei. Ați mai uh, pomenit la început o, o, o chestiune legată de implicarea copiilor în conflictele armate. Știm uh, că există mm, zeci de mii de copii sub vârsta de uh, 18 ani, deci minori implicați în, în conflicte militare care uh, uh, sunt, uh, sunt uh, soldați cele două probleme nu sunt, uh, chestiuni nu sunt legate în mod uh, direct uh, neapărat, dar ne, ne preocupă și au fost abordate și de comitetul, comisia noastră. Cum putem proteja interesele copiilor în mediul virtual în mediul online, cum îi putem uh, proteja de uh, radicalizare, cum le putem uh, proteja drepturile în contextul intimidării sau hărțuirii, online. Iată întrebarea mea concretă. Ce poate face comitetul cu privire la drepturile uh, copilului pentru a reuși o punere în aplicare de plină a convenției și ce poate face în, uh, în cazul în care apare eșecuri uh, de aplicare. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele provocări? Mai departe, Natalie Huisbeck și apoi mulțumesc grupului Uh, ALDE pentru inițiativa de a-l, de a invita pe președintele uh, Comitetului, Omul, uh, Comitetului ONU pentru drepturile copilului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte al Comitetului ONU pentru drepturile copilului, că ați venit să discutați cu noi. Mulțumesc, uh, deci, încă o dată, pentru că uh, probleme, așa cum, problemele, uh, așa cum a subliniat și colega mea, Kinga Gal, sunt atât de, de variate și de difuze și de Uh, de amploare uh, deopotrivă, depășind uh, teritoriile, teritoriul Uniunii Europene, încât prezența dumneavoastră aici, dinamismul dumneavoastră pot reprezenta în, în sine o formă de acțiune concertată pentru a proteja ființele cele mai vulnerabile care sunt copiii și pentru care avem o, o obligație aparte, o obligație naturală, firească, născută, chiar dacă uneori nu se traduce și în fapte. De altfel, așa cum ați reamintit, uh, domnule uh, președinte, protecția copilului trebuie să se afle în uh, centrul tuturor preocupărilor legislative, deci al acțiunilor noastre. Câteva întrebări sau remarci rapide. Ați vorbit, bineînțeles, despre situația copiilor migranți, care sunt în prezent extrem, extrem de numeroși pe, pe teritoriul Europei. Mi-ar, plăcea să reveniți asupra celor două, trei uh, priorități care par uh, cruciale pentru, uh, ar trebui să fie cruciale pentru, pentru Europa, Europa. Care ar fi prioritățile în această materie pentru, pentru noi, în, în opinia dumneavoastră, asupra căror elemente ar trebui să ne concentrăm pentru a asigura o protecție mai eficace? eficace. A doua întrebare poate tipic uh, franceză, lucru care nu stă neapărat, neapărat în, chir, în fire. Ați emis în februarie acest an în, uh, un aviz, o opinie cu privire la situația copiilor uh, din țara mea, din Franța, sublinind o serie de lacune ce țin de accesul copiilor la, la justiție, de pedepsele corporale. Uh, de prezența copiilor în justiție. Aș vrea să știu ce se întâmplă în relația cu Franța după această opinie emisă de uh, uh, comitetul dumneavoastră. În al treilea rând, începem uh, uh lucrările cu privire uh, la protecția copiilor uh, pe, pe internet dar și în raport cu pornografia infantilă. Um, aș fi curioasă să, să cunosc uh, opinia dumneavoastră în calitatea de președinte al Comitetului pentru Drepturile Copilului. Mulțumesc! Mai departe, mulțumesc Caterina Ciniciș, ea fiind uh, raportorul uh, cu privire la garanțiile procedurale pentru, uh, pentru copii. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule Mazvur. Uh, Mazmur, vă mulțumesc călduros pentru prezentare. Ascultând, ascultând prezentarea dumneavoastră, aș spune că că, că a fost ex, extrem, extrem de, de plăcut să, să să o auzim pentru că rezonăm, uh, rezonăm cu ea și eu și colegii mei. Ne concentrăm uh, mult asupra protecției drepturilor uh, minorilor și această preocupare durează de ceva ani. Și de aceea sunt convinsă că trebuie să ne concentrăm concentrăm în continuare pe protecția minorilor și să facem din asta un subiect uh, central al politicilor europene și nu numai un subiect al politicilor naționale. În cadrul plenarei, în prezența domnului comisar uh, uh, Timmermans, cu care ne-am întâlnit și în alte ocazii, am, am ridicat acest, acest punct, uh, și anume importanța intereselor uh, minorilor. Ați trecut în revistă o serie de, de teme și s-ar putea spune o mulțime, uh, o mulțime de lucruri despre ele. Mulțumesc și domnului președinte al Comisiei care a, a reamintit faptul că am, am, fost în raport, am fost raportor cu privire la garanțiile procedurale ale minorilor și de altfel mulțumesc colegilor, tuturor colegilor care au colaborat cu mine uh, Uh, la, la elaborarea acestor, uh, acestei directive și am inclus în ea toate garanțiile pe care le-ați uh, subliniat, și anume procesul juridic trebuie să să ia în considerare uh, situația individuală a fiecărui minor, pentru că fiecare dintre ei are nevoi uh, specifice, iar profilele lor sunt uh, diferite, iar când se legiferează în materia minorilor, trebuie uh, luat în calcul acest uh, aspect. Uh, iată ce aveam uh, de spus cu privire la uh, procedurile penale. Ar mai fi de spus asisten... de vorbi despre asistența juridică obligatorie asigurată copiilor în cazul tuturor etapelor și faptul că detenția minorilor e o soluție de ultimă instanță și că dacă sunt ajung în detenție, minorii trebuie să fie separați de adulți și că întotdeauna trebuie să se țină cont de personalitatea personalitatea activitatea lor. Vroiam să aduc în discuție și uh, minorii uh, migranți. Uh, ei sunt cei care au în prezent dreptul la, la toată atenția noastră, așa cum s-a spus, politicile europene și cele naționale cu privire la minorii migranți trebuie să țină cont de faptul că minorul migrant este în primul rând un copil Întâi și întâi e vorba de un copil și apoi uh, e vorba de faptul că ar fi uh, migrant și uh, deci protecția drepturilor lui trebuie să aibă prioritate. Are nevoie de sprijin, de consiliere psihologică, de protecție juridică, de îngrijiri medicale și așa mai departe, de la bun început, de la momentul în care ajunge într-un centru, într-un hotspot și apoi trebuie asistat uh, de, de um, ONG-uri care uh, asigură și în acest sector și în altele un sprijin important uh, instituțiilor administrației. Iată, am ajuns la momentul concluziilor. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. În privința minorilor neînsoțiți există o serie de dificultăți suplimentare uh, Uh, mulți dintre ei nu reușesc să fie monitorizați, să fie urmăriți, uh, mulți dintre ei dispar. 10.000 au dispărut anul uh, trecut în țara mea, în, în Italia, unde de altfel au fost totuși lansate inițiative legislative. 5.000 de, de persoane au, au dispărut. În primul rând, problema pleacă de la dificultatea identificărilor. Nu reușim să identificăm și trebuie neapărat să rezolvăm problema asta. Dacă minorul uh, nu poate fi identificat, nu este identificat, nu poate fi monitorizat ulterior. Aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect și uh, Asta fiind zise, am să închei. Repet, trebuie ca minorii să poată fi identificați în mod precis pentru ca traseul lor ulterior să poată fi uh, monitorizat și pentru, ca, a, um, uh, a, pentru a evita ca ei să cadă pradă criminalității, rețelelor de criminalitate organizată, asta reprezentând un risc uh, mai ales pentru minorii cei mai tineri. A, um, ultima remarcă din partea mea. Uh, cu ocazia, ocazia aniversării a 25, 25 de ani de la semnarea Convenției uh, privind drepturile copiilor, copilului, împreună cu colegii mei, am uh, am propus, am făcut o rezoluție pentru a, ca convenția să fie ratificată de Uniunea Europeană, pentru că ea nu a fost în prezent ratificată de Uniunea Europeană și astfel, prin ratificare, i s-ar da mai multă forță juridică. Aș vrea să știu uh, ce credeți și despre acest subiect. Mersi. Uh, please. Mulțumesc că are cuvântul domnul Halaho. Am două întrebări la adresa domnului Mesmor. În țara mea, Finlanda, peste 70% din uh, solicitanții de azil care se declară minori neînsoțiți Eh, de fapt, la o testare eh, rezultă că sunt totuși majori. Și probabil că cifrele neoficiale sunt chiar mai mari. Deci vorbim aici doar de procentajul pentru persoanele care sunt testate. Deci toată lumea este mai în vârstă decât pretinde să fie. Bănuiesc că situația este similară și în alte state membre. Este clar că acest eh, abuz Uh, extins al uh, conceptului de minor neînsuțit trezește cinism și supărare în opinia publică. De aceea este în, ce, în interesul prioritar nu doar al copiilor, ci și al societății, să se afle foarte clar cine sunt aceia îndreptățiți de să primească protecție internațională. Nu este clar foarte, min, uh, foarte clar pentru mine din uh, prezentarea noastră ce poziție aveți față de testarea vârstei, verificarea vârstei. Vorbiți de protecția minorilor în toate circumstanțele. Există însă mii de minori care, refugiați care au dispărut pur și simplu și știm foarte bine că aceea care, eh, care li se refuză dreptul la protecție internațională sau dreptul la ședere dispar pur și simplu din centrele de detenție sau de primire inițială. Cum credeți că se poate preveni dispariția acestor minori fără a-i eh, plasa temporar în detenție? Înțeleg că nu există traducere finlandeză. Eh, astăzi îmi pare rău Poate ar fi trebuit să fac acest anunț acum. Da, probabil ar fi trebuit să menționez, spune președintele, că nu avem uh, interpretare uh, în din finlandeză. Cornelia Ernst are cuvântul. Äh, Mulțumesc, Claude. Ați constatat că uh, practic, Convenția ONU este ratificată în multe țări, dar nicio țară nu este complet transpusă că ar trebui ca protecția drepturilor copiilor să devină o sarcină orizontală. Într-adevăr, drepturile copiilor nu pot fi disjunse și separate de uh, alte drepturi, pentru că copiii sunt uh, întotdeauna membri de familie, țin de uh, niște adulți. Deci, uh, dacă ne gândim la drepturile copiilor, atunci trebuie să ne gândim și la o reevaluare a drepturilor familiilor. Da, ați spus foarte clar și sunt de acord cu dumneavoastră că copiii n-au voie să fie reținuți în centre de detenție. Nu poți să închizi niște copii în niște închisori, e absurd. Și susținem întru totul această uh, teză. Deci, copiii nu au ce căuta în închisori. Dar atunci ce facem cu părinții? Pentru că nici părinții copiilor n-ar trebui să ajungă în închisoare în centre de desenție. Deci, uh, cred că trebuie să ne gândim uh, la uh, revaloarea principiilor de tratament aplicate, aplicat um, refugiaților. Da? Pentru că este în regulă să Uh, susținem uh, cu fermitate drepturile uh, copiilor, dar copiii nu pot fi separați de părinții lor, de familia lor. Și eu, dincolo de copii, sunt de, de părere că nici familiile n-ar trebui puse, plasate în detenție. S-a spus că foarte mulți copii s-au pierdut, fie că s-au prăpădit în deșert sau Uh, au ne- s-au necat uh, în mare, au fost uh, exploatați pentru recoltare de organe în Kosovo, se întâmplă tot felul de lucruri. Întrebarea mea este, ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facem să prevenim, și anume mod real, să prevenim apariția acestor dispariții? Nu credeți că ar trebui să stabilim condiții legale și dreptul uh, copiilor și minorilor, poate și altor categorii, uh, de a ajunge în condiții de siguranță la noi. Știm că foarte mulți uh, minori călătoresc singuri din Afganistan, din alte țări încoace în ideea că mai târziu se va face o reunificare a familiei. În Germania, de pildă, există o dispoziție foarte clară că o reîntregire a familiei se poate face cel mai devreme după un an. Eh, poate ne spuneți ceva despre punctul dumneavoastră de părere în legătură cu reîntregirea familiei. Ce credeți că ar trebui eh, făcut în domeniul mm, legiferării europene pentru a putea progresa aici? Și în al treilea rând, spuneați că e nevoie de, de personal calificat care să abordeze problemele copiilor migranți. Ce înseamnă asta la modul concret? Ce personal, ce categorii de personal uh, prevedeți dumneavoastră? vorbiți despre terapeuți, despre personal care să fie pus la dispoziția copiilor ca un fel de asistent personal? Sau care sunt uh, viziunile dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you. Uh, Christine Revo Dallon. Merci. Uh, merci, Monsieur le Président, d'être. Uh... Mulțumesc, mă, mă bucur să mă aflu aici, să, să fiu aici să discutăm uh, cu dumneavoastră, de altfel e o onoare uh, să vă avem aici uh, și să discutăm acest subiect care e, e extrem de important, important pentru noi. Am niște întrebări precise, nu știu dacă veți fi în măsură să, să răspundeți, în orice caz ar fi interesant. Aș vrea să știu dacă dispuneți de cifre cu privire la numărul de Uh, de copii uh, dezrădăcinați astfel astăzi și care au, uh, au căzut pradă rețelelor infracționale și sunt deci victime ale traficului de, de persoane. Ce pot face în mod concret statele împotriva traficului de persoane și în special împotriva traficului de minori, care e de altfel o problemă asupra căreia ne-am aplecat recent. Uh, ce se poate spune în al doilea rând despre uh, reținerea copiilor în, uh, în, în lume, în, în general? se, se practică în continuare în multe țări acest lucru și dacă au apărut alternative la retenția minori, reținerea minorilor, uh, a treia mea întrebare se referă la o anchetă a BBC care a dezvăluit că copiii sirieni lucrau într-un uh, fabrici ale unor mărci de uh, producători, ale unor producători de, de haine, producători importanți. Aceste fabrici aflându-se în Turcia, aș vrea să știu dacă este un caz uh, singular sau dacă întâlnim, deci dacă, dacă întâlnim astfel de practici și în alte țări și dacă s-ar putea face ceva pe plan mondial pentru pentru a pune capăt acestei exploatări a copiilor. Vă mulțumesc că uh, anticipat pentru răspunsuri și încă o dată pentru prezență. Mulțumesc, doamna Winberg. Tack, herr ordförande, och tack för informationen här idag. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și vă mulțumim, domnule Mezmur, pentru informațiile primite. Convenția privind drepturile copilului cuprinde 54 uh, de articole și toți copiii uh, uh, primesc peste tot aceleași drepturi, uh, interesul prioritar al copilului fiind principiul călăuzitor în acest text. În Suedia încercăm să transpunem în toate detaliile și nuanțele aceste drepturi. Și de aceea suntem Uh, foarte afectați de fenomenul copiilor și minorilor care ajung singuri. La o populație de 10 milioane în Suedia am uh, primit 35 de mii de migranți minori care au venit doar aici, la noi, în Suedia. Și de aceea se pune uh, problema verificării vârstei acestor minori. Pentru că chiar și doctorii au problema de a uh, recunoaște, de a putea aprecia, determina exact vârsta acestor așa ziși minori, care uneori, în realitate, uh, chiar uh, se pare că au până în 40 de ani. Da? Știți că băieții la 14, 15, până în 17 ani, de fapt, sunt niște bărbați formați. Uh, iar uh, trebuie să vă spun că uh, în grupul acesta de minori neînsoțiți, raportul băieți-fete este de 11 la 1. Deci, noi încercăm să respectăm interesul prioritar al copilului, dar mă întreb uh, cum putem să facem ca adulții să nu abuzeze de acest drept care este conferit minorilor. Eu cred că ar trebui să fie obligatorii aceste teste de determinare a vârstei pentru ca să ne asigurăm că, într-adevăr, minorii sunt beneficiari reale ale acestor, uh, ale acestor drepturi. Da? Poate ca Națiunile Unite, prin comitetul dumneavoastră, ar putea emite astfel de recomandări. Uh, doamna Ferrara. Președinte, grație. Mulțumesc domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule președinte, al Comitetului pentru Drepturile Copilului. Mă alătur raportoarei în ce privește uh, aspectele procedurale în uh, cursul procedurii de solicitare a protecției internaționale. Trebuie să uh, protejăm drepturile procedurale ale minorilor, trebuie să garantăm um, încă din momentul depunerii solicitării posibilitatea uh, desemnării unei uh, autorități tutelare, unei persoane de încredere care poate fi împuternicită pentru a asista uh, solicitantul. Însă există asistenți de integrare care între timp au uh, în grija lor până la 70 de minori neînsoțiți. Nu e o situație uh, ușoară. Uh, ar trebui ca această situație să se reflecte și în regulamentul care urmează să fie revizuit mai există și alte aspecte care sunt încă nelămurite. De pildă, că există în continuare limitarea, sunt în continuare limitate posibilitățile de declanșare a unor proceduri în varianta accelerată, deci unor proceduri de urgență pentru verificarea uh, eligibilității pentru azil. Există, de pildă, situația în care, dacă se constată că un minor ar putea să se întoarcă într-o țară de origine considerată sigură, atunci se declanșează procedura de urgență sau procedura accelerată. De asemenea, mă interesează ce opinie aveți, care este opinia noastră vis-a-vis -vis de uh, procedurile, uh, procedele medicale de determinare a vârstei biologice a unui copil. Sigur că nu poți să uh, forțezi un copil, un minor, să se supună unui control medical. Pe de altă parte, eligibilitatea pentru protecția drepturilor copilului și minorilor trebuie să fie și ea uh, determinabilă. Uh, dacă minorul refuză să participe la acest uh, examen medical, atunci ne aflăm într-un impas. Deci care este poziția noastră în contextul principiului care vizează respectarea celui mai prioritar interes al copilului? Apoi, observăm că crește tot mai mult numărul copiilor și minorilor neînsățiți în rândul migranților care ajung în Europa. Ce propuneri ați uh, uh, formulat dumneavoastră pentru a uh, preveni sau a reduce măcar numărul disparițiilor în rândul minorilor? În ce privește sosirea, prima intrare pe teritoriul Uniunii Europene, pot să vă dau un exemplu din Italia. Primarii uh, comunelor în care acostează ambarcațiunile uh, refugiaților sunt supra-solicitați uh, din punct de vedere logistic, al resurselor umane, al resurselor financiare. Practic nu există capacități de cazare, de primire corespunzătoare uh, pentru copii și minori care ajung ca și alți migranți să fie cazați în săl de sport, în alte uh, hale, uh, în niște condiții care nu sunt uh, tocmai propice. Și când vorbim de educație și dreptul copilului, al minorului la educație, trebuie să recunoaștem pur și simplu că gradul de pregătire, de educație al minorilor care vin la noi este extrem de diferit. Există foarte mulți analfabeți între ei, deci trebuie să-i chiar să înveți să, uh, să scrie, să citească. Uh, un, un astfel de copil uh, de, să zicem, 10-12 ani, uh, analfabet, uh, ajunge, ar, ar trebui să fie pus în clasă cu copii de 7 ani care deja dețin uh, unele noțiuni de, de scriere, de citire. Este o situație foarte ciudată și pentru acești copii analfabeți, practic, nu există cursuri separate, modalități distincte de uh, Uh, pregătire și de educație. Ce credeți că am putea face în acest domeniu pentru a respecta totuși uh, pe cât posibil aceste drepturi ale copiilor? Uh, Thomas Ciudovski. Mluvit velice stručně a budu... Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit să fiu foarte succint. Întrebările mele sunt scurte și punctuale. Domnule Mezmur, vă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru azi. Comitetul dumneavoastră eh, este criticat eh, adesea și nu doar de statele membre ale Uniunii Europene. Am auzit eh, critici și din partea unor țări din Africa, din spre Iordania, Turcia și așa mai departe. Ați fost criticați pentru faptul că întotdeauna Uh, criticați la noastră doar țările uh, uh, sărace. Dar, chiar și în alte țări există, există demonstrații lunare împotriva, împotriva returnării copiilor. Barne Varnet, de exemplu, în este o organizație dintr-o țară foarte uh, bogată, care uh, distruge familiile. Și uh, foarte mulți copii minori din țări uh, africane care ajung în această țară sunt uh, separați de copiilor uh, pe motiv că familiile i-ar molesta pe acești uh, copii. Un alt exemplu este cel din uh, Calais, uh, Franța, unde s-au documentat multiple abuzuri uh, asupra copiilor, dar nu văd niciun fel de critică din partea noastră la adresa Franței, care a permis totuși aceste abuzuri. Sute de copii au fost abuzați sexual, au, au trăit experiența dureroasă a violenței sexuale și asta în mod repetat. Am călătorit, călătorit mult prin țările din Balcani, prin Serbia, de pildă. Și acolo mi se spune, mi se relatează că migranții uh, bogați, care, pentru că migranții nu sunt numai săraci, au pur și simplu și-au cumpărat uh, copii din rândul migranților uh, săraci cu sume de în jur de 5.000 de euro. Este o situație cutremurătoare, dar n-am auzit niciun fel de critică din partea uh, dumneavoastră și mă gândesc că asta se datorează faptului că până acum n-ați fost confruntați cu astfel de cazuri. Totuși aș vrea să știu ce credeți. Bănesc că nu v-ați așteptat la atâtea întrebări uh, detaliate din partea membrilor noștri. Dar asta uh, nu trebuie să vă demonstreze decât că subiectul este de maxim interes pentru noi. Uh, văd că ați uh, luat notițe detaliate, deci uh, vă dau cuvântul acum să răspundeți la aceste întrebări. Thank you very much. I've... Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să spun că vă sunt extrem de recunoscător pentru toate întrebările pe care uh, mi le-ați spus. Vedeți că zâmbesc, pentru că denotă interesul dumneavoastră Uh, există clar că aveți uh, provocări uh, cu care vă confruntați în domeniul punerii în aplicare, dar constat că sunteți dornici să le depășiți. O să mm, Încerc să răspund la întrebări. Președintele mi-a spus că am cam 20 de minute la dispoziție și o să încerc să vă răspund la toate. Ultima întrebare care a fost pusă Uh, mi s-a, făcut uh, reproșul că suntem selectivi pe cine criticăm, uh, cu cine vorbim și așa mai departe. Cred că v-ar plăcea să vă spun că nu aveți dreptate. Stimate de eurodeputat, nu sunt de acord cu dumneavoastră. De exemplu, săptămâna trecută am uh, pe, pe pagina înaltului uh, Reufa, um, comisariat ONU am uh, criticat foarte aspru situația copiilor de la Cale și toate aceste tergiversări care um, sunt în curs între Regatul Unit și Franța. Am făcut declarații cu privire la Austria, de exemplu, în alte situații am criticat chiar Uniunea Europeană mm, Uh, în urmă cu un an și jumătate, tocmai în contextul uh, crizei migrației, pentru a vă spune cum funcționăm noi. Noi, comitetul nostru, facem diferența între între uh, a acorda uh, încredere uh, uh în public. Există țări care au primit uh, care sunt reprezentate în sală, că au primit uh, scrisori de la noi uh, în ce privește propunerile de legislație uh, în domeniul Parlamentului, în felul în care copiii sunt folosiți pentru cerșetorie, pentru cerșit. S-a spus că este o practică discriminatorie pentru că vizează comunitatea Roma. Au fost instanțe, de exemplu, sau situații în care am intervenit într-o țară care e reprezentată în sală. Nu o să vă pot spune, am trimis o, o scrisoare țării respective în care am spus că felul în care îi tratăm exploatează pe copii cu dizabilități uh, care se bazează pe alte țări uh, și îi uh, externalizează, sunt toate încălcări. Deci, pe scurt, noi tratăm pe picior de egalitate toate țările, de la Afganistan până la Zimbabwe, de la A la Z, în mod egal. Nu favorizăm pe nimeni, nu ne temem de nimeni. Așa cum vă spuneam, începem cu o analizare, după aceea abordăm țara respectivă și criticăm. În ceea ce privește munca copiilor, copii în uh, uh, conflictele armate și așa mai departe, în contextul de migrației, sunt chestiuni foarte importante pentru drepturile copilului de astăzi. Ehm, da, până la urmă totul se reduce la voință politică, la dorința politică. Cum o măsurăm? Cum am spus înainte? Ehm, dacă o țară ratifică, dacă raportează sau ehm, acordă resurse, formează specialiști, se asigură că instituțiile internaționale sau organizațiile din societatea civilă au ceva de spus în proces, asigurându-se în același timp că nu se bazează doar pe societatea civilă, pe serviciile din societatea civilă, pentru servicii care sunt servicii cheie, servicii importante. Deci, Uh, noi avem convenția. Convenția uh, presupune sau necesită uh, măsuri legislative, administrative sau de alt tip noi punem accentul mai ales pe măsurile legislative. S-au adoptat foarte multe în domeniul, deci legislație în domeniul sănătății, al educației, al obezității, al reglementării mass media digitale și așa mai departe. Ce spunem noi statelor membre însă? Noi, comitetul nostru, noi nu vă putem spune că uh, trebuie să faceți asta sau asta. Nu, noi trebuie doar să vă felicităm dacă aceste legi au fost aplicate, să vedem în ce măsură ați acordat uh, resurse, care este măsura în care ați uh, uh, uh potenția, ați potențat uh, resursele umane. În ce măsură politicile pe care le-ați adoptat sunt revizuite uh, din când în când. Deci iată care sunt uh, provocările cu care ne confruntăm noi. Dar aș dori să mai, vă mai spun că mai avem și altele. Coordonarea. Coordonarea reprezintă o provocare nu numai pentru țările în curs de dezvoltare, ci și pentru țările dezvoltate. Avem situații în care încercăm să transmitem uh, un mesaj foarte clar. Drepturile copilului sunt transversale și trebuie să facem coordonare la nivelul cel mai înalt, uh, cel mai aproape de procesul de luare a deciziilor. Am avut situații în care am constatat că coordonarea este uh, lacunară, este fragmentată datorită structurii unui stat, care poate să fie federal uh, și așa mai departe. Și în anumite situații copiii se pierd așa între uh, aceste toate niveluri. Dar noi nu putem să intervenim în felul în care funcționează o țară. Noi putem uh, să identificăm doar situații în care se încarcă drepturile copilului datorită structurii. Nu o să vă spun acum uh, de cine este vorba, dar există o țară în care uh, statul se ocupă de, uh, de, de, de uh, educația primară și apoi regiunile se ocupă de, uh, educarea, de educația secundară, deci de ciclul 2. Deci, uh, Guvernul federal spune că ne-a spus că nu avem uh, uh, resursele necesare, deci copiii care sunt uh, gata să treacă în ciclul 2 și nu o pot face din cauza structurilor, e o problemă de uh, competența guvernului uh, statului respectiv. Dar încă o dată, aș dori să vă spun că pentru noi drepturile copilului ar trebui să fie în miezul procesului legislativ și de luarea deciziilor. Trebuie ca drepturile copiilor să treacă de la periferie în centru, să nu fie doar așa o notă de subsol. se <laughs> vehiculează ideea că copiii sunt ființe umane în miniatură cu drepturi în miniatură. E o idee care a fost în vigoare în secolul XIX, dar nu în anul 2016. Avem însă trei priorități uh, de care trebuie să ne ocupăm în contextul migrației și vă mulțumesc uh, pentru întrebare, pentru că mă, mă, îmi face plăcere. De ce? Pentru că Europa nu este singurul continent care se confruntă cu probleme legate de migrație. Dacă ne uităm la cifre, alte țări din alte regiuni au probleme mult mai mari, un volum mult mai mare și se confruntă cu provocări mult mai, mai mari decât Europa. E primul lucru pe care doream să spun. În al doilea rând, criza migrației pe care o constatăm pe continentul european, într-o anumită măsură, ar trebui să fie simptomatică. Criza nu a apărut în 2014, nu a început în 2015. Comitetul pentru Drepturile Copilului a dat recomandări statelor membre în ce privește politicile migrației, legi și practici din 1991. Deja. Am pus probleme legate de lipsa de integrare a copiilor de migrați, discriminarea copiilor, uh, migranților și a solicitanților de azil, am spus că politicile migrației nu țin cont de drepturile copilului. Am uh, mai pus și probleme legate de uh, securitate, care nu țin cont de drepturile copiilor migranți sau uh, solicitați de azil. Da, mm, această, s-a ajuns la această criză pentru că uh, s-au acumulat lacune în sistem de-a lungul timpului, în ce privește tutorii, în ce privește centrele de primire și așa mai departe. Deci, iată, au existat aceste lacune uh, care s-au acumulat și am ajuns la criza actuală datorită acumulărilor. În ce privește cele trei priorități, noi, comitetul nostru, nu facem diferența uh, în, în funcție de drepturi și așa mai departe. Dar aș uh, putea să fac uh, câteva uh, propuneri de piste de acțiune. În primul rând, noi considerăm, comitetul nostru considerăm că avem mai multe oportunități. În primul rând că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri uh, în cadrul său reglementar pentru a proteja toți copiii, copiii migranți sigur că trebuie să ne bazăm pe drepturile copiilor și trebuie să avem măsuri uh, uh, centralizate și care să se bazeze pe Convenția privind drepturile uh, copiilor. Ar trebui să ne bazăm și pe bunele practici din alte state membre, pentru că unele state membre, chiar din europene, au experiență valoroasă în acest domeniu. Un alt aspect la care aș dori să mă refer este că rolul pe care îl jucați dumneavoastră în ce privește implicarea în politica externă este foarte important relevant pentru a face față provocării migrației um, actuale. Eu sunt uh, din Etiopia și cooperez uh, adesea cu Uniunea Africană. Știu, de exemplu, că se vorbește acum despre cooperarea în domeniul dezvoltării, dar și uh, în chestiunile de migrație cu anumite țări. De exemplu, cu cele cinci țări, Senegal, Mali, Niger, Nigeria și Etiopia, cele cinci țări care au fost identificate. Aceste, această cooperare ar putea da roade dacă s-ar face cum trebuie. Ce înseamnă cum trebuie? Înseamnă că ar trebui încă o dată să nu uh, secretizăm lucrurile, să le trecem uh, sub tăcere. Nu, nu ar trebui să ne asigurăm că convenția uh, rămâne uh, ca baza procesului. Nu ar trebui să ne bazăm doar pe acorduri de tip uh, acord între UE și Turcia sau Grecia și Turcia și care să fie um, repetate, să fie uh, luate ca model pe continentul uh, african. Deci, dacă drepturile copilului ar fi integrate în politica externă, iată, acesta este un bun punct de plecare. Dar până la urmă, promovarea migrației legale, uh, sigure și reglementate este singura cale posibilă. Să nu vedem uh, migrația doar ca o amenințare, ci și ca oportunitate și uh, probabil că chiar dumneavoastră ați auzit că de, deci dacă am vedea în migrație o oportunitate, probabil că roadele nu, nu se vor lăsa așteptate. Cu atât copiii vor fi mai bine educați, cu atât drepturile lor vor fi mai bine respectate, Uh, cu atât vom avea de câștigați. Pentru că dacă nu, copiii vor fi niște marginali în societățile noastre. Vor reprezenta o amenințare la adresa securității pe uh, viitorul apropiat. Iată aspectele pe care doream să le subliniez. A mai fost pusă o întrebare foarte interesantă cu privire la pornografia uh, infantilă și securitatea online și așa mai departe. Noi, uh, comitetul nostru, considerăm că e vorba de subiecte foarte grave și, într-adevăr, există țări care sunt parte la convenția noastră, care consideră că nu, nu e o problemă, că cultura noastră nu permite acest lucru, ne depășește și așa mai departe. Nu, orice țară care vine la comitetul nostru uh, trebuie să ia poziție cu privire la pornografia pe internet, pornografia internet, intimidarea pe internet uh, și așa mai departe. În 2014, comitetul nostru a organizat această zi de dezbatere date generale cu privire la drepturile copiilor în uh, lumea digitală, pe internet. Și am dat, uh, am uh, publicat recomandări foarte detaliate. De exemplu, trebuie să avem programe în funcție de vârsta copiilor. Trebuie să furnizăm sprijin și formare. Și sprijinul trebuie să includă alfabetismul digital, dar și social. Este foarte important să ne asigurăm că aplicarea convenției se face atât în mediul offline cât și în mediul online și de aceea această convenție nu a fost amendată. De aceea convenția este încă valabilă astăzi, pertinentă, chiar dacă a fost uh, adoptată în urmă cu 27 de ani. Uh, pentru că situația nu se schimbă, uh, De deci ce nu menționează cuvântul internet nu vorbește despre pedepse corporale, dar principiile sale sunt încă în vigoare. Trebuie să ne asigurăm că avem un cadru clar uh, pentru sectorul privat. Sectorul privat uh, e un actor uh, foarte important. De exemplu, trebuie să trecem de la autoreglementare la uh, reglementare de către guverne. Uh, într-o țară, de exemplu, dacă se pune un material pornografic uh, cu copii pe internet, programul respectiv e rugat să înlăture programul. E utilă această măsură, dar e suficientă? Nu, nu e suficientă. E foarte important să, ca acest act să fie denunțat autorităților să aibă loc o anchetă și ca cei care, deci autorii, să fie pedepsiți. Deci uh, trebuie să uh, cerem uh, firmelor, companiilor să aplice principiul due diligence și în ce privește drepturile copilului. A fost o anchetă în SUA în care cooperarea a dat rezultate. Un mm, un tip a pus poze pe internet cu o fetiță și din poze făcute într-o toaletă și prin uh, intermediul uh, uh, unei anchete amănunțite, minuțioase, s-a identificat persoana respectivă, s-a obținut numele său și din poză uh, Uh, chiar amprentele persoanei respective au putut uh, fi prelevate. A fost nevoie de ceva timp, dar a fost nevoie de o cooperare uh, sporită între mai mulți factori implicați. Deci, iată, evoluții foarte interesante în acest domeniu, dar ele necesită cooperare la toate nivelurile. Stimata eurodeputată din Italia s-a referit la chestiunea uh, închisorilor ca măsură de uh, ultimă instanță, dar și a problemei uh, copiilor dispăruți. Și mm, alți uh, eurodeputați au pus uh, această problemă. Aș dori să vă propun să pornim de la o premisă. Mm, abordarea noastră în ce privește criza migrației ar trebui să se bazeze pe principii, pe drepturi. Unii spun că legislația internațională nu este de fapt lege. Și când îi întreb de ce, ei spun că nu e lege pentru că nu există mecanisme de punere în aplicare. Dar nu spun același lucru despre dreptul penal. Pentru că în domeniul penal uh, sunt și aici probleme cu punerea în aplicare. Deci, cred că trebuie să pornim de la principiul de bază, de la obligațiile pe care le-am asumate uh, în, carte, în calitate de uh, parte semnatară a unui tratat sau, tratat sau unei convenții. Sigur că nu putem să mergem mai departe decât obligațiile pe care le avem. E prima premisă pe care doream să vă supun atenției. Așa cum am spus înainte, statele membre ale Uniunii Europene nu sunt singurele care se confruntă cu criza migrației. În ceea ce privește detenția copiilor migranți, nu ar trebui să fie închiși uh, ca uh, soluție de ultimă instanță și noi acum am spus în acest lucru, detenția nu este justificată. Nu poate să fie justificată doar uh, Uh, faptul, datorită faptului că minerul este nesoțit sau în baza statutului său de migrant. În Uniunea Europeană, Consiliul Europei, avem strategia pentru drepturile copilului 2016-2021. Această strategie conține prevederi, uh, dispoziții cu privire la migrație. Trebuie să se depună orice efort pentru a pune capăt uh, închiderea copiilor, deci uh, închiderea lor în uh, centre de detenție și există exemple, chiar în Europa, în care s-au găsit alternative la detenție, măsuri bazate pe sprijinul comunității, dar și în Mexic și în Panama, de exemplu, în care se interzice detenția copiilor de migrați, pur și simplu. V-aș putea chiar da un exemplu foarte ilustrator dintr-o țară precum Yemenul, la care nu ne-am gândit. Au un sistem bazat pe sprijinul comunității Uh, mm, deci beneficie, uh, benevoli s-au înscris pe o listă pentru a-i găzdui pe copiii uh, migranților. Deci, iată, există modele pe care le-am putea adopta, dar aș dori să vă încurajez și să vă rog să vă asigurați că punerea în aplicare să nu, sau problemele de punere în aplicare nu ar trebui să fie o scuză pentru a ne eschiva în fața obligațiilor care ne revin în baza Convenției privind drepturile copilului. Uh, s-a spus că uh, Uniunea Europeană a ratificat convenția, ratificarea de către Uniunea Europeană a uh, Convenției persoanelor, privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Am discutat cu colegii de la Comitetul persoanelor cu, cu dizabilități, dar noi ce putem face? Noi nu putem decât să salutăm faptul că statele membre, Uniunea Europeană, sunt cele care pot să lanseze dialogul și dacă e nevoie să o amendăm, uh, atunci să facem acest lucru, dar dacă mm, e nevoie de o dezbatere, va fi foarte recunoscător, pentru că ar uh, pune accentul și mai mult pe Convenția privind drepturile copilului. Apoi, uh, folosirea discriminatorie a uh, criteriului vârstei sau a uh, identificării vârstei. Noi știm că acest proces este prost folosit și cred că nimeni normal la cap nu ar încuraja astfel de uh, acte reprobabile, pentru că drepturile și oportunitățile pentru alt copii ar putea fi puse în pericole. Deci acești copii ar putea beneficia de, de, de sistem. Dar noi, comitetul nostru, susținem că de, metodele de determinare a vârstei trebuie să se bazeze pe analiza oaselor, mai ales pentru copiile cu vârsta între 15 și 18 ani. Credem că metodele actuale uh, sunt uh, inadecvate, sunt lacunare, deci noi propunem o altă metodă să ne bazăm pe Uh, proceduri de, de, de uh, determinare a vârstei multidisciplinare care se bazează, de exemplu, pe sprijinul uh, psihologilor, a lucrătorilor sociali și așa mai departe. Dacă testul medical este singura opțiune, vă propun, noi dorim ca această practică să fie cât mai neinvazivă. Am primit informații conform cărora copiii care au făcut obiectul acestei metode Uh, ajung să spună că sunt adulți uh, pentru că pur și simplu nu vor să treacă printr-o astfel de procedură. S-a mai spus uh, multe în legătură cu numărul de copii dispăruți și așa mai departe. În primul rând, nu știu uh, dacă cifra respectivă este corectă. S-a spus 10.000, nu știu care este exactă situația. Noi nu avem date fiabile. Dar trebuie să ne gândim uh, și la rolul pe care uh, autoritățile de respectare a legii îl au acești copii uh, care dispar uh, în statele respective arată faptul că uh, statele nu respectă convenția noastră. Deci autoritățile din statele respective trebuie să se asigure că copiii nu dispar. Lipsa tutorilor, condițiile de sănătate și violența la care copiii sunt supuși în centrele de primire și lipsa de oportunități pentru acești copii de a se exprima, de a se, face, de, de a se face auzit, de a depune plângere atunci când li se încalcă drepturile. Poate că ați auzit. Poate că știți mai bine chiar decât mine. Au existat uh, în astfel de centre situații în care copiii uh, nu au acces la dușuri, nu au acces la toalete, copiii au fost abuzați Uh, li s-a adus, de exemplu, le cer copiilor să stea la coadă pentru ei sau uh, uh, le, copiilor li se cer bani ca ei să intre în uh, centrele respective. Deci toate aceste lucruri arată că statele nu respectă conven Convenția Drepturilor Copilului. În ceea ce privește reîntregirea familială în uh, Uniunea Europeană, recomandările pe care noi le dăm uh, în baza convenției, uh, le-am chiar sub ochi. Această convenție nu interzice uh, separarea familiei. Se spune doar că copiii nu ar trebui să fie separați de copii împotriva dorinței lor, doar dacă autoritatea respectivă spune că uh, separarea este în interesul copilului. Deci ar putea să existe uh, situații în care situația, uh, separarea să fie necesară în interesul copilului. Dar, în orice caz, toate aceste proceduri trebuie să facă obiectul controlului administrativ și judiciar și trebuie să ne asigurăm că interesul copilului este respectat uh, în ce privește re reunificarea. De asemenea, trebuie să vedem care este definiția familiei. Apoi, dacă s-a identificat interesul copilului cât de repede cu putință. Există situații în care procedurile de tutelă nu respectă drepturile copilului. De exemplu, nu sunt făcute suficient de repede, nu sunt făcute în mod profesional, profesionist. Și un eurodeputat s-a referit la situația în care o persoană, de exemplu, are în tutele 50-60 de copii, câteodată chiar 100 de copii. Întrebarea este cum poți să fii un bun tutore când ai în grijă atâția copii? garantarea independenței și a ă, imparțialității acestui proces ă, de tutelă e foarte importantă. Apoi, să ascultăm pe copii, să ne asigurăm că există tragere la răspundere. Apoi, ă, detectarea legăturilor familiale atunci când reunificarea se pune sprijinirea de sprijin pentru tutor și de formare și uh, sprijin financiar este un alt aspect important. Deci trebuie ca uh, acest rol de tutore să devină, uh, să fie profesionalizat, ca să spunem așa. Vorbeam despre uh, formare și despre noi măsuri suplimentare. Aș dori să vă pun și o întrebare. Aveți impresia că în statele membre e nevoie de suficient de mulți specialiști, uh, psihologi, uh, asistenți sociali, uh, polițiști, asistenți și așa mai departe, pentru a face față crizei actuale? Răspunsul nostru este că nu. Chiar dacă când există suficient specialiști, formarea lor, pregătirea lor este limitată. Începe cu cei de la Frontex uh, uh, și misiunile de salvare de pe mare care este măsura în care manualele lor de formare uh, menționează drepturile omului, cum se asigură uh, echilibrul de gen, de exemplu. Deci, pentru a ne asigura că cei care lucrează și pentru copii uh, au uh, sprijinul necesar, vorbim despre violență fizică, vorbim. Uităm însă și uh, violența verbală la care sunt supuși copiii respectivi. Deci ideea este dacă avem uh, suficient de mulți profesioniști și personal pentru a asigura servicii pentru acest copii. Da, mă apropiu de concluzie. În ce privește victimele traficului? Um, știu că întotdeauna trebuie să ne ferim de uh, cifre, dar există câteva bune practici. Încă o dată doream să mai uh, insist asupra problemei legislației. Trebuie să ne asigurăm că se asigură sancțiuni. Deci de fiecare dată Uh, se aplică mm, amenzi foarte limitate, uh, închisoare de un an cu suspendare și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că dacă vrem ca traficul cu ființe umane, cu copii, să fie cu adevărat uh, pedepsit. Uh, femeile au ajuns să facă trafic cu ființe umane. Întotdeauna ne avem aceste stereotipuri, un, uh, un tip uh, cu o pălărie și cu un telefon um, celular și așa mai departe. Nu e așa. Deci trebuie să, uh, uita, să vă uitați și la rapoartele uh, oficiului ONU pentru droguri și uh, toxicomanie. Uh, în ce privește traficul, revine o idee recurentă. Nu e o problemă care poate să fie combătută doar într-o țară, este o chestiune transversală, e o chestiune trans, transfrontalieră. De exemplu, în Africa, în Africa de vest, unele țări sunt țări de tranzit, unele sunt țări de origine, altele sunt țări de destinație, unele sunt chiar o combinație uh, Țările care au înregistrat progres, Burkina Faso, Senegalul, Guinea și așa mai departe, sunt țările care au semnat un memorandum de înțelegere și care au stabilit uh, grupuri de experți la nivel ministerial pentru a face față provocărilor cu care se confruntă în domeniul traficului. Un uh, ultim aspect A spus câte ceva în legătură cu determinarea vârstei? dar aș dori să mă refer la cele spuse de deputatul din Finlanda. Da, e adevărat că sistemul determinării vârstei a fost uh, uh abuzat, dar cred că este foarte important pentru state. Săptămâna trecută, de exemplu, au publicat uh, zerele de scandal din uh, Regatul Unit uh, în care se spune că copiii arată mai în vârstă și că abuzează sistemul și așa mai departe. Da, există astfel de cazuri. Da, dorim să subliniem și faptul că drepturile cu privire la dreptul omului nu trebuie să facă obiectul judecății de către opinia populară. Presa de tip tabloid ar trebui să informeze, dar nu trebuie să determine schimbarea legii sau a situației sau să ducă la o estivare a obligațiilor. Și știu că <laughs> timpul ne presează, deci mai fac o observație. Noi, comitetul nostru, comitetul cu privire la drepturile copilului, încercăm să înțelegem, să ne dăm seama că nu există răspunsuri simple, soluții simple. Însă, dacă Convenția cu privire la drepturile copilului este pusă în miezul activității dumneavoastră, dacă faceți o evaluare cu privire la drepturile copilului în ce privește legislațiile, politicile, rezoluțiile și așa mai departe pe care le adoptați, dacă această convenție și mai ales uh, interesul primordial al copilului face obiectul activității dumneavoastră pe plan intern, dar și extern, uh, știm că există soluții durabile la uh, criza migrației cu care ne confruntăm. Și bineînțeles că comitetul nostru va continua să rămână vigilent și dacă putem uh, sprijini cu uh, sfaturi, o vom face cu plăcere. Știu că unul dintre colegii care au fost uh, implicați în redactarea directivei are întrebări la obiect și dacă noi vă putem ajuta cu o contribuție la proiectul de document, o vom face cu mare plăcere. Mă întorc la cele două reguli la care m-am referit înainte care au fost uh, propuse. 27 de ani are convenția, interesul uh, copilului încă mai este uh, punctul călăuzitor care duce nu la soluții rapide, dar la soluții durabile care să țină cont de drepturile copilului. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat Mulțumim foarte mult. Mulțumesc uh, pentru prezență, domnule Mesmur. Uh, și noi și coordonatorii am vrut să, să vă auzim. Vă, vă mulțumim pentru expunerea cuprinzătoare și uh, detaliată și pentru răspunsurile aduse întrebărilor ridicate. Ați uh, urmărit uh, lucrările noastre în această materie și știți că o luăm, uh, o luăm în, în serios și colaboratorii noștri vor ține legătura mai departe cu noi, iar relația va rămâne la fel de strânsă. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru prezentare. Dragi colegi, câteva anunțuri țuri, uh, domnul Albrecht va lua cuvântul în privința următorului punct de pe ordinea de zi, uh, punctul uh, numărul 15. Mulțumesc uh, mult, uh, Claude. Și uh, iată ne ajungi la următorul punct de pe ordinea, pe ordinea de zi, studiul legat de hărțirea pe internet în rândul tinerilor, un studiu solicitat de Departamentul pentru Afaceri Constituționale și uh, drepturile cetățenilor. Avem de-a face cu un fenomen în creștere în uh, rândul uh, tinerilor și vrem să ne, să ne dăm seama dacă e nevoie de o acțiune publică, o acțiune guvernamentală în acest domeniu. Studiul a fost citat de Departamentul privind drepturile cetățenilor și afaceri constituționale și a fost publicat la începutul septembrie 2016. Studiul, scoate în, în evidență măsurile de ordin legislativ și politicile în domeniul hărțuirii pe internet adoptate în, uh, la nivelul Uniunii Europene și la nivel uh, internațional aduce uh, do- dovezi cu privire uh, Uh, care vor fi utile comitentului uh, nostru pentru a, a lua o, o decizie și care completează uh, directivele privind com, combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei Virginia de la Poza, cercetător la milieu, pentru o scurtă prezentare Vă mulțumesc că încep prin a vorbi despre scopul uh, studiul, studiul, studiului. Studiul, studiul își propune să scoate, să evidențieze natura și uh, sfera hărțuirii uh, în mediul uh, virtual. Se concentrează asupra minorilor, uh, acoperă toate cele 28 uh, de state membre, dar insistă asupra nouă dintre ele. S-au folosit uh, diferite metode, cercetare documentară, consultare, dar și sondaje. Um, studiul arată faptul că nu există vreo definiție uh, comună la, pe plan european a hărțuirii sau uh, intimidării în mediul uh, virtual. Există astfel o varietate de definiții, însă în ciuda acestei varietăți, um, toată lumea este de acord asupra faptului că avem de a face cu un act agresiv uh, și intenționat uh, uh, săvârșit de un grup sau de un, un, o persoană în mod repetat și în mod continuu împotriva unei persoane care nu se poate apăra. Cyberbullying, adică intimidarea sau hărțuirea mediul vir- virtual are loc pe internet. Iată câteva elemente caracteristice. El se, se realizează prin intermediul mijloacelor electronice sau digitale. Autorul are intenția de a produce, de a provoca rău. Există un dezechilibru de putere între autor și victimă. Apoi, autorul are posibilitatea de a rămâne uh, anomi, anonim, ceea ce îi dă impresia că nu poate fi tras uh, la răspundere și apoi caracterul public al acțiunilor, pentru că un singur incident poate fi apoi uh, uh, diseminat, comunicat unui număr mai mare de persoane. Raportul EU Kids, Kids Online a arătat o creștere a hărțuirii în mediul virtual în rândul copiilor între 11 și 16 ani, de la 7% în 2010 la 12% în 2014. Însă aceste date trebuie luate, avute în vedere uh, cu precauție având în vedere că nu există o definiție agreată pe plan uh, internațional a, a hărțuirii sau uh, uh, intimidării online și că această definiție variază de la țară la țară sau de la studiu la studiu. Deci nu există date specifice legate de hărțuirea în mediul online, însă se pot degaja o serie de tendințe. Astfel este mai probabil ca victimele să fie ele însele autori. Apoi, autorii de hărțuire în mediul uh, online sunt uh, adesea implicați și în hărțuirea uh, fizică, intimidarea fizică, atât ca victime cât și ca autori. Nu există vreun, vreun gen, care, vreun sex care să fie țintit, urmărit în, în mod particular, însă ex, există studii care arată că fetele sunt mai degrabă vizate. Uh, Apoi a, eh, se pare că acest fenomen eh, are tendința de a se prelungi și eh, în, la nivelul vârstei adulte, deși există constatări limitate în acest sens. Am analizat cadrul legal european și internațional ei bine, nu, nu există un uh, cadru uh, legal uh, prin care să fie incriminat sau să fie vizată hărțuirea online, însă aceasta reprezintă o încălcare a articolelor 13, 19 și 31 a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul copilului. Uh, Există o serie de instrumente obligatorii ale Consiliului Europei privind uh, cum ar fi uh, uh, Carta Socială Europeană, Carta Europeană a Drepturilor Omului și Convenția privind criminalitatea informatică. Care ar fi cadrul de politici? În anul 2014, Națiunile Unite au adoptat o rezoluție privind protecția copiilor în în uh, raport cu uh, hărțuirea, iar uh, Consiliul Europei a adoptat o strategie cu privire la drepturile copiilor pentru perioada 2016-2021, iar drepturile copiilor în mediul digital figurează drept o prioritate. Ce se întâmplă pe planul Uniunii Europene? Uniunea Europeană are doar o competență complementară în, în această materie, ceea ce înseamnă că va coordona sau va completa inițiativele luate de statele membre. Însă, în, în același timp, Uniunea Europeană are competențe în reglementarea materiilor legate de drepturile copiilor, așa cum a făcut-o prin uh, directiva privind combaterea abuzului sexual al copiilor și directiva privind drepturile victimelor. Nu există în prezent vreun instrument european un instrument juridic european privind uh, hărțuirea în mediul online, uh, însă la împlinirea 25 de ani de la adoptarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copiilor, Parlamentul European a emis o rezoluție care viza și prevenirea hărțuirii online și offline. Să vorbim acum de cadrul uh, politicilor. Uh, Combaterea violenței împotriva copiilor, inclusiv online, este unul din obiectivele agendei UE privind drepturile copiilor. Uniunea Europeană a adoptat o serie de politici privind uh, siguranța copiilor în mediul virtual și mă gândesc aici la strategia din 2012 a Comisiei privind uh, un internet mai favorabil, uh, mai, mai bun pentru copii. Apoi mai există programe financiare care susțin această temă și uh, o concentrare pe sistemele de protecție a copiilor. Niciunul dintre statele membre nu au uh, adoptat prevederi uh, penale sau civile cu privire la hărțuirea în mediul online, însă există incriminarea altor infracțiuni, cum ar fi infracțiuni informatice, um, Uh, antidiscriminare sau uh, antidiscriminare și 14 state membre au adoptat politici în patru arii uh, majore, violență, educație, protecția copilului și siguranță în mediul virtual. Am identificat um, bune practici în uh, nouă state membre, membre Estonia, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Polonia și România și Marea Britanie și Suedia. Și când uh, vorbim de bune practici, ne gândim la practici care uh, uh, reușesc să diminueze uh, intimidarea în mediul uh, online, să crească sensibilizarea sau să asigură o protecție victimelor. Printre aceste bune practici am, um, am enumera inițiative ale ombudsmanului, avocatului pentru copii în Estonia și Grecia, apoi pregătirea specialiștilor, profesori, uh, polițiști, dar și introducerea dar și uh, crearea unor uh, atribuții în, la nivelul școlilor cu privire la combaterea sau prevenirea intimidării, implicarea copiilor în uh, dezvoltarea, în elaborarea politicilor, apoi um, um, învățăm, uh, învățăminte trase de copii ca urmare a presiunilor din partea uh, congenerilor lor cu privire la, la respect. Uh, apoi crearea unor uh, unități, uh, entități specializate în, uh, în spitale pentru tra tratarea um, victimelor. Pe baza constatărilor studiilor am emis, am formulat o serie de recomandări adresate instituțiilor europene. Pe comisiei îi recomandăm să adopte o definiție oficială a uh, Uh, intimidării uh, mediul virtual. Astfel s-ar ajunge la o înțelegere generalizată comună a fenomenului uh, și s-ar asigura îndrumare statelor membre care în prezent, așa cum spuneau, au definiții diferite pentru acest uh, fenomen. De asemenea, Comisia ar trebui să încurajeze împărtășirea de bune practici, să sporească uh, cooperarea cu mediul privat, în special cu furnizorii de internet și cu uh, operatorii de medii uh, sociale. Care sunt recomandările pe care le adresăm Parlamentului? Să se asigure că intimidarea în mediul uh, virtual e o prioritate pe, pe agenda sa. Asta s-ar putea realiza prin intermediul intergrupului privind drepturile copilului. De asemenea, Parlamentul ar trebui să monitorizeze activitatea Comisiei în această materie, astfel încât să se asigure că intimidarea în mediul virtual nu este marginalizată în uh, procesul uh, uh, legislativ și decizional. De asemenea, o altă recomandare ar fi uh, sporirea rolului uh, ombudsmanilor sau a, al avocaților copiilor și uh, dezvoltarea aptitudinilor uh, pentru uh, gestionarea mediului virtual de către părinții uh, copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc acestea, uh, mulțumesc acestea fiind spuse, mulțumesc doamne de la poza, acestea fiind spuse, deschid uh, uh, deschid uh, întrebările și răspunsurile. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. a fost uh, foarte interesantă uh, pentru că tema intimidării în mediul virtual e, e de interes. Uh, consecințele pot fi adesea tragice, mai ales că um, victimele acestei acțiuni recurg adesea la soluții extreme. Deci e o temă de maxim interes. De fapt, uh, e la fel de interesantă ca și alte teme de pe ordinea de zi. Însă aș vrea să mă concentrez uh, asupra următoarei uh, teme. Am putea vorbi întâi și întâi de prevenire, pentru că, dincolo de intervențiile de ordin legislativ, care pot și trebuie să fie făcute, și mai ale, asta mai ales la nivelul uh, statelor membre, de altfel fac aici o paranteză pentru a spune că în Italia e pe cale să, să fie pusă în aplicare o lege în acest uh, domeniu. Însă, dincolo de acțiunea legislativă, cred că ar trebui să ne concentrăm uh, și pe prevenire, care ar trebui să se uh, manifeste la școală, în primul rând, uh, și în uh, familii. Din nefericire, părinții nu sunt întotdeauna capabili să-i, să învețe pe, pe copii să stăpânească corespunzător instrumentele uh, electronice. Cum s-ar putea face, deci, prevenirea în mod eficace? Uh, apoi, asistența și protecția victimelor uh, intimidării în mediul virtual. Ați spus că hărțuirea e o formă de persecuție. care se manifestă uh, uh, vis-a-vis -vis de o persoană care e percepută ca fiind mai slabă, mai, uh, mai vulnerabilă, iar această persecuție se poate face, sau persecutare se poate face în prezent și prin intermediul mediilor electronice. Cum pot fi ajut, ajutate, susținute victimele acestui tip de comportament? De altfel, deja denunțarea a unor astfel de acte e, e dificilă. Cum poți să ajuți victimele acestor uh, uh, acte și cum pot fi combătute uh, comportamentele extreme de acest tip. Mă gândesc la o tânără italiană de 14 ani care s-a sinucis pentru că fusese persecutată via Facebook. Ce se poate, deci, uh, face în materie de prevenție și cum putem uh, ajuta în mod adecvat victimele acestui fenomen? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Uneori eh, chiar e de maxim interes eh, câte o audiere pe care o organizăm, eh, pentru că ne permite să discutăm în mod informal chestiuni legate de obiectivele noastre politice. De multe ori, însă, nu, nu întotdeauna uh, avem informațiile uh, legislative de care avem uh, nevoie, nu întotdeauna le avem la dispoziție. Însă ne vom, vă mulțumim pentru faptul că ne oferiți această informație nouă despre intimidarea și hărțuirea online în rândul tinerilor. Mai întâi, care sunt scenariile care stau la baza acestui fenomen. Pentru că înțeleg că este vorba de un fenomen infracțional, sau poate că nu este așa, care este extrem de individual, adică se manifestă între indivizi, dar poate că există totuși și unele forme de manifestare în grup sau există o există un, anumite forme consacrate ale acestei uh, Uh, infracțiune, sunt organizați acești uh, infractori care până la urmă persecută, urmăresc, intimidează pe, pe alții pe care sunt considerați mai slabi, există, există uh, tehnici care se repetă în, în intimidarea acestor băieți și fete. Și pe mine m-a frapat aici acest dezechilibru dintre victimă și făptuitor. Adică mă interesează cum apare această situație de amenințare între, între oameni tineri care până la urmă au aceeași vârstă. Și cât de important este respectul pentru autonomia și sfera privată a tinerilor. Și despre asta trebuie să vorbim. Pentru că și tinerii și uh, minorii au dreptul fundamental la sfera privată. Din câte știm, multe cazuri de intimidare prin uh, internet sunt uh, până la urmă depistate de tineri, uh, sunt depistate de adulți care uh, uneori chiar violând sfera privată a tinerilor descoperă acțiunile și gesturile acestora pe internet da? Asta înseamnă că părinții trebuie să pună mâna pe eh, tabletele, telefoanele mobile, calculatoarele tinerilor. Dacă vreți să ne oferiți câteva detalii și din această perspectivă. Give the opportunity. Mulțumesc că dau eh, cuvântul din nou doamnei Dalla Poța pentru a răspunde la aceste două întrebări, respectiv observații. Ținând cont că timpul deja este foarte avansat, ehm, nu vom lansa o dezbatere mult mai amănânțită, dar ne bucurăm și pentru aceste două răspunsuri. În ce privește abordarea bazată pe prevenție, studiul nostru găsește și sugerează că există multe probleme eh, legate de sistemul de educație care ar putea fi rezolvate și astfel ar contribui la prevenire. Eh, există în același timp state membre care Uh, reușesc să contracareze fenomenul. Uh, programul Kiva din Finlanda a fost uh, exportat între altele în țările de jos. Um, aici se evidențiază o abordare integrativă care, pe lângă părinți, creează un mediu liber, să spunem, și pentru elevi și uh, profesorii de la școală care se pot exprima liber într-un cadru organizat și pot astfel uh, furniza informații valoroase. Chestionarul pe care l-am uh, aplicat tinerilor între 12 și 21 de ani a evidențiat nevoia de a sprijini victimele. Uh, mă refer aici în primul rând la sprijinul uh, și susținerea psihologică, dar uh, același studiu a arătat că și făptuitorii au nevoie de ajutor, pentru că ei trebuie să înțeleagă ce impact au acțiunile lor asupra victimelor, care este efectul acțiunilor lor care este amploarea acestui efect. În ce privește eh, eh, legătura dintre intimidarea online și eh, infracționalitatea cibernetică, aici există o legătură foarte strânsă. În studiul nostru am găsit peste un milion de victime de ale unor infracțiuni cibernetice, între care și intimidarea și hărțuirea online. Deci uh, abordarea dinspre problema cibercriminalității este o cale uh, interesantă de urmărit. În ce privește dreptul copiilor la sfera privată și uh, ingerințele în aceste drepturi din partea părinților, uh, studiul și sondajul pe care l-am desfășurat în rândul tinerilor și copiilor, a arătat că este nevoie de control parental mai susținut uh, asupra utilizării internetului de către copii și același control uh, se impune și din partea profesorilor la școală. Deci, uh, implicit, trebuie ca părinții și profesorii să dobândească competențe digitale sporite pentru a garanta utilizarea în condiții de securitate a internetului de către copii și tineri. Mulțumim pentru aceste uh, valoroase uh, uh, răspunsuri și comentarii. Studiul este disponibil pentru membrii în integralitatea sa. Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume raportul din proprie inițiativă privind implicațiile tehnologiilor de, tehnologiilor de lucru cu volume mari de date, Big Data. Raportoarea este colega noastră Ana Gomes care ne va prezenta uh, proiectul de ei de raport care a fost uh, diseminat încă din 27 octombrie. Doamna Gomes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, uh, raportul este disponibil pe masa fiecăruia. Din păcate, din cauza unor limitări de ordin editorial, de fapt, uh, am reușit să introduc doar un soi de rezumat uh, a ceea ce am vrut să uh, scriu. Dar cu siguranță că împreună cu observațiile colegilor vom putea să facem textul să fie și mai bun. Raportul este structurat în trei părți. O privire de la ansamblu asupra impactului Big Data asupra drepturilor fundamentale, Apoi, separarea uh, utilizării big data pentru sector, în sectorul comercial și în scopuri comerciale față de utilizarea big data în, în, de către serviciile publice și um, în cele din urmă big data în sfera privată. Deci, big data, volumele mari de date au implicații practic în toate uh, sferele vieții noastre vă spuneam că există unele limitări de ordin tehnic și editorial și de aceea eh, mă bucur încă de pe acum să primesc amendamente eh, din partea colegilor pentru a introduce tot ceea ce eh, nu este deocamdată în text. Progresul tehnologiilor informatice Eh, este un beneficiu de netăgăduit pentru persoane, pentru indivizi, afaceri, mediul de afaceri eh, și structurile guvernamentale, dar implică și eh, riscuri cu privire la încălcarea dreptului la sfera privată și alte drepturi fundamentale. Tocmai de aceea, decizia bazată pe analiza big data ar putea să uh, aibă impact asupra uh, sferei private a individului. Uh, când în luna mai am avut acea misiune în Silicon Valley, în Statele Unite, constatam că big data nu e altceva decât o statistică amplificată de niște algoritme care uh, urmăresc uh, comportamentul uh, online. Într-adevăr, uh, această afirmație reflectă într-o oarecare măsură realitatea, dar constatăm că există în același timp posibilitatea ca o statistică să devină un element de manipulare. Și cu cât puterea de sugestie a acestei statistici este amplificată prin uh, big data, cu atât mai mare și ample pot fi uh, discriminările. Și nediscriminarea este un principiu foarte important pentru noi. Au fost atunci menționate, de pildă, uh, implicațiile pe care big data le-ar putea avea asupra politicilor marilor companii de asigurare companiile de asigurare ar putea să-și modifice relația cu, cu clienții în funcție de aceste uh, volume mari de date. Deci, uh, drepturile fundamentale trebuie aplicate astfel încât să existe certitudine juridică pentru toate părțile implicate. Deci, nu propunem o nouă legislație în acest, uh, cu, cu acest raport, pentru că avem deja a face uh, cu pachetul uh, legislativ uh, privind Big Data. A fost chiar raportul dumneavoastră, domnule președinte. Acum trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare, transpunerea o, supravegheată de către comisie și efectuată de autoritățile naționale, va fi tocmai în spiritul acestor elemente de transparență, de echitate, valori uh, centrale care ar trebui să ghideze punerea aplicare a legislației. Uh, companiile uh, mari dețin baze de date cu date personale uh, ale unor indivizi care sunt transmise mai departe, care sunt uh, schimbate între ele, companiile analizează inclusiv uh, demersurile noastre legislative și știu foarte bine că uh, consolidarea drepturilor fundamentale este o premisă pentru uh, utilizarea judicioasă a Big Data. Dar multă lume nu este conștientă de acest lucru și riscurile sunt enorme, probabil nici nu sunt cunoscute în uh, amploarea lor reală. Nu voi intra în detaliile raportului, aș insista, insista doar că există un, un, o nevoie mare de, de dialog Uh, între autoritățile publice um, și părțile uh, implicate private. Deci avem nevoie de o astfel de platformă de dialog și avem nevoie de un cadru etic pentru procesarea datelor uh, personale, respectiv proces, procesarea datelor care duc la decizii um, informate. Trăim într-o lume în care dispozitivele inteligente, aplicațiile web, uh, sunt folosite în mod cotidian și atât de către indivizi cât și de către um, uh, autoritățile publice. Da? Și uh, există un soi de resemnare generală uh, pentru faptul că aceste aplicații și dispozitive nu neapărat ne ușurează viața, ci au devenit un fel de rău necesar în activitatea noastră de zi cu zi. Trăim uh, tot mai mult și în uh, lumea internetului obiectelor, unde uh, de la serviciile bancare până la conducerea unui autoturism, ca să nu mai vorbesc de zboruri, depindem de fiabilitatea uh, bazelor de date uh, mari. Dar uh, aici întotdeauna trebuie făcută legătura cu legislația cu privire la drepturile fundamentale. Eu aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor pentru a face din acest raport, din proprie inițiativă, chiar un raport relevant. Mulțumesc că sunt trei înscrieri la cuvânt. Aș vrea să uh, adresez și eu o întrebare. Uh, îi dau cuvântul lui François din partea PPE. Um, uh, Domnule Axel Foss. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnă Gomes uh, pentru acest raport din uh, proprie inițiativă. Raportul este un punct de pornire foarte bun, uh, însă nu cred că Uh, reflectă uh, potențialul uh, acestor baze de date cu volume mari de date, big data, într-o manieră neutră ar trebui reflectate mai bine virtuțile acestor baze de date cu big data. Trebuie să existe undeva și o prezentare a avantajului big data. Știți de ce? Pentru că, până la urmă, nici nu vom putea evita big data pe viitor. Este, o, este un fenomen care se va infiltra tot mai mult în societatea noastră și va rămâne cu noi. Deci este foarte important cum canalizăm uh, încă de la început acest uh, uh, fenomen. La punctul E, de pildă, vorbiți de uh, răspândirea în masă a senzorilor care ajung să transmită și să genereze baze, uh, date uh, digitale uh, în volume enorme Mă întreb însă dacă aceste date trebuie anonimizate, în ce măsură aceste date sunt date cu caracter personal sau sunt date pur și simplu care n-ar trebui să ne intereseze mult prea mult. Apoi, în ce privește algoritmii de analiză a datelor, și aceștia, și acești algoritmi se vor îmbunătăți, se vor perfecționa uh, de la sine pe viitor. Sigur că trebuie să avem grijă de Uh, calitatea acestor date, astfel încât uh, datele culese și procesate să nu conducă la decizii greșite. Uh, poziția mea vis-a-vis -vis de impactul asupra, al big data asupra individului este ceva mai ambivalentă. Cetățenii nu pot întrevedea acest impact. Ei înțeleg că nu mai putem trăi fără big data, Ehm, dar uh, nu-și dau seama de ce înseamnă uh, cu adevărat acest lucru. Poate că uh, trezește un soi de insecuritate în rândul populației, dar cu siguranță că sunt cunoscute și efectele pozitive ale Big Data, de pildă în domeniul sănătății. Și trebuie să ne întrebăm dacă Big Data nu este, între altele, un instrument uh, prin care ar putea fi combătute, tratate mai bine anumite boli, epidemii, ar putea fi ales uh, cel mai bun tratament pentru un individ anume. În ce privește uh, tehnicile de anonimizare și pseudo-anonimizare, la punctul 3, date cu caracter personal, aș observa că datele anonimizate nici nu cad în domeniul de aplicare al regulamentului privind protecția datelor. Deci, nu văd de ce ar trebui să uh, atingem acest uh, subiect aici. Mai degrabă ar trebui să facem uh, referire la datele cu caracter personal care cad sub incidența acestui regulament. Deci, pseudonimizarea aceasta este sau nu o, o, o măsură de îmbunătățire a tehnologiilor care folosesc uh, big data? Asta trebuie să fie întrebarea pe, la care trebuie să găsim uh, răspuns. Și, de asemenea, dacă există o uh, anonimizare, trebuie să existe și, uh, trebuie să vorbim și despre reidentificarea informației. Pentru că și această repersonalizare, identificare a unei informații ține de uh, protejarea sferei personale, respectiv a drepturilor fundamentale la acestea raportul nu face trimitere deocamdată. Nu știu care este calendarul acestui raport, uh, dar știm că uh, uh, directiva privind protecția datelor a intrat în vigoare, însă perioada de punere aplicare, de transpunere încă nu s-a terminat, deci încă nu avem o, un regulament de bază Uh, transpus 100% și trebuie să vedem cum va avea această punere aplicare. Uh, mulțumesc, doamna Lauristin, apoi Carlos Coelho și mai vedem cine mai apucă să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, Anei Gomes pentru faptul că a inițiat această dezbatere și sper că vom avea suficient timp uh, să uh, dezbatem toate nuanțele acestei uh, teme. Când am discutat problema protecției datelor, avansând cu discuții, am descoperit noi și noi niveluri, nuanțe ale acestei probleme, înțelegând pas cu pas complexitatea problemei. Este important ca toți aceia care vor fi implicați uh, în această dezbatere vor fi citit cu atenție și regulamentul de bază privind protecția datelor cu cea mai mare atenție. Uh, cu cât uh, raportul prezent va avea o valoare adăugată cu atât mai mare, cu cât va duce mai departe obiectivele propuse de regulamentul de bază privind protecția datelor. Știm că cu protecția datelor am mers cât de, cât de departe am putut la momentul respectiv. Acum însă putem să vedem împreună cu alte părți interesate care este următorul pas pe care trebuie să-l facem. Regulamentul tratează de pildă big data Uh, într-o într-o variantă foarte uh, într-o variantă primară, prea simplistă. Da? Acum trebuie să vedem uh, nu doar ce impact are big data asupra proceselor decizionale, ci trebuie să vedem și ce se întâmplă cu urmele digitale pe care fiecare dintre noi le lasă în uh, internet. Deci uh, avem nevoie de uh, delimitări foarte clare ale, ale sferei de utilizare ale acestor mari volume de date. Nu este vorba de cât de corect sau incorect este un algoritm de analiză, ci vorbim de eh, vorbim de utilizarea eh, până la urmă acestor date, pentru că și în medicină nu substanța activă este cea care este otrăvitoare, ci utilizarea ei la bolnavi. Și atunci apar mai multe eh, probleme. În considerentul F, de pildă, există trei domenii diferite. Se vorbește aici de uh, eh, instrumente de analiză, calitatea, uh, deficitarea datelor, uh, corelări lacunare între date, erori și așa mai departe. Dar Trebuie să introducem pe lângă elemente acestea de procesare și uh, standarde etice, morale. Da? Pentru că ele definesc până la urmă scopul pentru care se procesează și utilizarea acestor date. Da? Până acum, aceste considerente etice și morale uh, erau absente, pentru că nici nu, au, nu, nu a existat un domeniu în care ele să fie atât de necesare. Uh, apoi, uh, lipsesc niște reglementări uh, legale. Ar trebui sau nu să interzicem utilizarea big data în anumite domenii, cum ar fi, să zicem, protecția sau tratamentele aplicate copiilor. Trebuie să vorbim despre asta. Și de asemenea, un alt subiect despre care nu se vorbește este educația, implicația în educație acestor chestiuni. Da? Nu există, nu, în, în, în școală nimeni nu învață ce este un algoritm, ce este un tipar, eh, ce este o corelație. Deci, degeaba vorbim aici de eh, acești termeni, de aceste concepte, câtă vreme că eh, nu există în școli materii care să creeze capacitatea Uh, utilizatorilor de a beneficia de aceste date. Și apoi mai este și o altă parte aici legată de aplicarea legii. Uh, am, din păcate n-am găsit uh, prea multe elemente care să nu fie incluse deja și în directivă. Cred că aici ar trebui să ne consultăm cu niște experți din domeniu, pentru că Chiar dacă ne uităm, de exemplu, la criminalistică eh, tradițională, în esență, eh, ea nu este altceva decât eh, o analiză operativă a unui volum mare de date. Deci, împreună cu experții din domeniul aplicării legii, trebuie să vedem ce noi probleme reale, operaționale, pune acest fenomen big data. Apoi, cred că trebuie să fim foarte atenți uh, cu, în privința corelației cu uh, directiva privind conținutul digital. sigur că există foarte multe dispozitive pe care le folosim curent care colectează practic date din viața noastră privată oricum, ă, acestea fiind spuse, ă, mă bucur încă de pe acum că avem un instrument, un raport foarte interesant pentru care mai ă, putem să ne întâlnim și să ne mai dezbatem. Da. Mulțumesc, spune domnul președinte. N-ar fi rău să ne limităm în cel ce urmează la intervenții nu mai lungi de 3 minute. Cum começou Axel Voss, felicitar deputada Ana Gomes pelo trabalho, sublinhando que este é um starting point Ela própria revelou porquê. Há constrangimentos regulamentares quanto à dimensão da inițiativă, mas dado o interesse. Există unele limitări ale legislației atunci când ne gândim la domeniul de aplicare al inițiativei. Raportul are foarte multe elemente de conținut pe fondul propriei mele și cred că amendamentele vor completa uh, de o manieră fericită uh, textul inițial. Vreau să-i mulțumesc, doamne Gomes, pentru că ne-a oferit un punct de plecare pentru deliberările noastre foarte bun. Conceptul Big Data se schimbă în continuu. Este uh, un domeniu mult mai important decât, uh, de pildă, smart data. Asta înseamnă că există mult mai multe probleme care apar, dar și mai multe oportunități. Există riscuri legate de securitate cibernetică, dar există și uh, prin big data posibilități multiple de analiză și de expresie. Eu cred că noi, Parlamentul European, trebuie să fim susținătorul fervent și susținătorul model al drepturilor fundamentale. Dar trebuie să uh, stabilim încă de la început uh, ce fel de legislație ne dorim. Vrem, de fapt, un element uh, de legislație, un instrument care să garanteze dezvoltarea uh, libertățile fundamentale și, și progresul. Și trebuie să ținem cont de toate actele de legiferare precedente din acest Parlament. S-a vorbit de calitatea datelor, dar trebuie să avem grijă și de cantitatea datelor. EULISA, de pildă, este un instrument care ne oferă o, foarte multă expertiză. Și grupul G20 a elaborat deja strategii cu privire la uh, big data. Iar noi avem o legislație prin, privind protecția datelor foarte importantă. Um, Acestea sunt aspecte pe care le-am discutat deja. Statele membre Statele membre evaluează riscurile în, fel diferi, în, în diferite feluri. Există state membre unde există un grad de conștientizare crescut al acestor riscuri, dar uh, acest lucru nu este valabil în toate statele membre. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Barbara Zipă. După ce colegul Coelho a vorbit deja de drepturile fundamentale, aș vrea să adaug că nu tot ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic ar trebui să fie și permis și cred că acest lucru ar trebui aplicat și uh, utilizării uh, datelor electronice, pentru că uh, potențialul este la fel de mare și pentru utilizări negative. Răspund și la întrebările colegului Axel Foss. D- uh, trebuie, trebuie să uh, analizăm în ce măsură datele culese de autovehiculul meu, de pildă, mai sunt date cu caracter personal. Da? Pentru că mașina mea nu culege doar date legate de uh, consumul de ulei, ci uh, analizează și viteza mea, uh, de pildă, ar putea culege informații în legătură cu uh, eventuală trecere pe roșu și toate aceste date sunt uh, interpretate de pildă când intru în service și la service se spune, a, iar uh, sipăl asta care uh, își forjează mașina în ultima, ultimul hal. Da? Pe de altă parte, stilul meu de condus ar putea determina uh, o, un, un val de reclame și publicitate pentru anvelope de mașini și așa mai departe. Și ar, s-ar putea ca și aceleași date, big data, uh, să uh, facă uh, astfel încât compania mea de asigurare să-mi crească prima de asigurare, fără nicio uh, justificare. Deci, toate datele care sunt culese din sfera noastră cotidiană sunt date cu caracter personal. Da? În ce privește anonimizarea sau pseudo-anonimizarea, um, există și aici lucruri care trebuie să fie clar stabilite. Eu pot să stabilesc uh, contorul meu inteligent astfel încât uh, uh, furnizorul meu de energie electrică să afle după o vreme foarte clar că Barbara Zipper face duș vineri dimineața când se întoarce de la Parlament pentru că știu că atunci consumă cel mai mult energie electrică pentru încălzirea apei. Are nevoie furnizorul de energie electrică de aceste informații? Nu. Are doar nevoie de uh, informația care să îi permită să-mi furnizeze energie electrică atunci când am eu neu de, uh, nevoie de acest lucru. Contorizarea inteligentă uh, este uh, interesantă atunci când ea uh, uh are ca rezultat o distribuire mai judicioasă a resurselor. În ultimă instanță, utilizarea eh, datelor digitale implică și unele eh, probleme etice. Mă gândesc de pildă la conducerea autonomă. Nu îmi pun centura de asigurare, eh, centura de siguranță, ce scuze. Dacă nu pun centura de siguranță, pe cine pun în pericol? Pe mine însămi, sau pe uh, băbuța pe care eventual n-am observat-o și, și uh, uh, o lovesc în timp ce conduc mașina. Și atunci ce controlez? De ce controlez prin datele culese în, legăt- în momentul în care se cuplează sau se decuplează centura de siguranță. Unii producători de automobile spun că trebuie protejat conducătorul sau uh, pasagerul din autoturism uh, cu prioritate. Da? În 2018 vom avea uh, nevoie de o revizie a regulamentului de bază privind protecția datelor și până atunci nu este foarte mult timp, trebuie mai să ne gândim în primul rând la această directivă. Thank you very much uh, and thank you. Domnul Boni. For this report. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Ana pentru acest raport. Ne aflăm la începutul unui drum lung și uh, cred că va trebui să venim cu dimensiuni uh, multe și noi, pentru că cred că e foarte important să înțelegem contextul. Vorbim de aceste big data în contextul drepturilor fundamentale la începutul procesului de implementare a uh, GDPR. Trebuie să uh, observăm procesul de punere în aplicare a acestui regulament pentru că cred că uh, vom trage multe învățăminte de-a lungul acestui proces. În primul rând, în ceea ce deci e vorba de proiectul de regulament uh, european privind protecția datelor. Uh, Înainte de a începe uh, munca pentru revizuirea activității cu privire la protecția vieții private, tot ce ține de confidențialitate și de localizarea datelor uh, trebuie să fie discutat, pentru că sunt foarte importante pentru directiva privind protecția vieții private, dar și pentru um, contextul uh, big, de dosarului Big Data. Apoi, cred că mai putem să adăugă, adăugăm uh, ceva, respectiv uh, folosirea datelor personale în domeniul științei. Se vorbește despre cloudul european, uh, cloudul european deschis. Toate aceste aspecte sunt foarte importante. Eu sunt raportor din partea Comisiei Libe. O să vă trimit în scris câteva sugestii în acest domeniu. De asemenea, la grupul nostru dar nu numai în grupul nostru, și la alte comisii uh, lucrăm, discutăm foarte mult despre robotică și despre roboți. Sunt alte aspecte care sunt foarte importante pentru viitorul uh, roboticii. Și toate aceste aspecte cred că trebuie să fie menționate și în raportul nostru. Și un ultim aspect, bineînțeles că trebuie să ținem cont de aceste volumuri mari de date în contextul drepturilor fundamentale. Trebuie să avem uh, condițiile necesare pentru încredere, dar să nu uităm că vorbim uh, despre uh, evoluția acestor big data. Nu înseamnă neapărat că toate datele sunt personale, toate datele sunt personale. Există un mare volum de date care nu este neapărat uh, uh nu sunt uh, date personale și cred că este foarte important să avem reguli diferite pentru tratarea și păstrarea lor. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul uh, doamnei Gomes, aș dori și eu să spun câteva cuvinte. Uh, eu cred că, într-adevăr, este un bun punct de plecare. Uh, pentru acest subiect al datelor volumelor mari de date, sigur că există și alte aspecte importante, dimensiunea antidiscriminare, de exemplu, uh, Uh, doream să subliniez și cele spuse despre colegul Boni. Trebuie să facem însă o diferență între datele personale și datele nepersonale uh, informațiile anonime, care această diferență este foarte importantă pentru că atunci când e vorba despre informații anonime, date anonime, sigur că posibilitățile de procesare acestora sunt uh, mult mai mari și uh, am putea procesa volume foarte mari, iar în contextul datelor personale avem acest uh, obiectiv al, limite, al limitării scopului, nu numai în regulamentul privind uh, protecția datelor. Deci, uh, atunci când vorbim despre volumele mari de date, în care există și date personale, de fapt avem de-a face cu o contradicție în termen, pentru că Mm, mm, Constituțiile mm, nu-și doresc să se facă confuzia între uh, volumele mari de date și datele personale. Unele date pot fi păstrate doar uh, o anumită perioadă de, tip, uh, de timp și aceasta în virtutea unui, um, unei prevederi juridice. Apoi, trebuie să uh, încurajăm evoluțiile, mai ales uh, în uh, domeniul datelor anonime și potențialul companiilor europene este real, deci trebuie să încurajăm inovarea în acest domeniu. Aș dori să dau acum cuvântul raportoarei pentru concluzii, vă rog. Da, mulțumesc, mulțumesc stimate coleg pentru contribuțiile, contribuție foarte interesantă, pentru comentariile interesante. Aștept cu nerăbdare amendamentele pe care mi le-ați uh, promis. Și așa cum au spus colegii, trebuie să încurajăm uh, interacțiunea cu operatorii. Uh, companiile folosesc deja aceste big data. Dar și ei agențiile de aplicare a legii, așa cum spunea Mariu, uh, se confruntă și ele cu probleme. Sunt de acord cu Axel Fost, dar, într-adevăr, nu trebuie să depunem armele. Și trebuie să spunem că uh, Uh, acest Big Brother face parte din lumea din care trăim și că, deci, uh, invariabil uh, vom fi supravegheați uh, din toate părțile. Trebuie să vedem și partea bună, oportunitățile. Dacă nu am avea aceste big uh, data, viața noastră ar fi foarte diferită și de altfel că ele ar putea să fie folosite și pentru a uh, încuraja un guvern sau uh, Uh, o administrație să fie mai ușor de tras la răspundere. Gândiți-vă la scandalul Panama Papers, care e o consecință pozitivă a existenței uh, volumelor mari de date. În ceea ce privește anonimizarea, mai mulți v-ați referit la acest subiect. Da, într-adevăr, și Albert uh, a vorbit chiar despre faptul că trebuie să facem legătura între datele anonime sau să facem legătura între tehnicile de anonimizare și anumite modele de afaceri pe care ar trebui să le uh, încurajăm. Sunt de acord cu această idee, dar haideți totuși să fim realiști. Pentru că până la urmă cu aceste corelări posibile între diversele bate de date, putem să identificăm datele personale care sunt, uh, fac parte din aceste volumele mari de date. E într-adevăr un uh, model foarte important care, de care trebuie să ținem cont atunci când uh, încercăm să limităm riscurile. Dar aceste date personale există, sunt reale și nu trebuie să le uităm. Recent am, am întâlnit cu patroni cu mediul de afaceri și, de exemplu, o companie producătoare de mașini mi-a spus că mm, pun la dispoziție și fac schimb de date în legătură cu uh, felul în care produc autovehiculele cu uh, companiile de asigurare. Și compania de asigurare, de exemplu, poate să nu uh, acorde, uh, să, să nu acopere șoferul respectiv, uh, pentru că există date la care se referea și colega Sipă. Deci situația este reală, se practică deja în anumite domenii industriale și cred că trebuie să dăm dovadă de curaj după adoptarea regulamentului comun privind protecția datelor, ne-am întâlnit cu omologii din SUA și operatorii principali, că era vorba de operatori mari sau mici, din SUA, care salutau acest regulament ca un prim set de reguli care încearcă să pună ceva ordine. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ținem cont de problemele la care vă referați în legătură cu pseudo-anonimizarea, anonimizarea, tehnicile de pro pro profilare, fără însă să ne punem în calea progresului, pentru că nu putem uh, acest lucru. Sunt uh, de acord cu cele spuse de Mariu în legătură cu formarea cu alfabetizarea. Este foarte important ca cetățenii să fie educați, ca să înțeleagă care este miza. Așa cum spuneam, uh, interacțiunea cu uh, organismele de aplicare a legii e foarte importantă. Colegul Coelho se refere la acest aspect și la problemele care apar uh, datorită situației diferite între statele membre. Mai există un alt element conex Colegul Boni se referea la el. Localizarea datelor. Uh, suntem foarte ultra uh, ne facem mari griji în legătură cu SUA, dar uh, nu ne facem griji în legătură cu datele adunate de către companiile din China, unde protecția datelor nu pune niciun fel de problemă. Deci, cu sprijinul dumneavoastră, sunt sigură că vom reuși să obținem un document uh, de valoare. Aș dori să mulțumesc secretariatului care uh, a adus uh, o contribuție foarte importantă și colaboratorului meu care m-a ajutat foarte mult pentru redactarea acestui document. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doream să i informez pe colegi că audierea avea loc în 8 decembrie. Termenul pentru amendamente este 15 decembrie, ora 3 după masa. Ajungem deci la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre acordul între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, investigarea, detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor așa numitul acord de tip umbrelă. În 12 septembrie 2016, Parlamentul a primit cererea pentru aviz uh, în conformitate cu articolele 16 și 218, alineatul 6 din tratat, cerere făcută de Consiliu și um, în calitate de raportor vă, poi, vă voi prezenta proiectul de recomandare și apoi voi da cuvântul raportorilor alternativi pentru observații și apoi voi invita pe ceilalți colegi să ia cuvântul. Acest acord uh, ne-a fost uh, transmis, uh, trimis în luna septembrie, dar are un trecut destul de îndelungat. În anul 2010, când Poate vă amintiți, am avut dezbateri foarte aprinse în legătură cu finanțarea terorismului și detectarea programelor uh, SUA și un posibil uh, acord pentru a legaliza transferurile. Și în ce privește acordul PNR, Parlamentul, mai ales Comisia noastră, a cerut acest acord, așa numit acord de tip umbrelă, care să garanteze un nivel uh, sporit de protecție pentru libertate, eh, libertățile fundamentale, pentru drepturile fundamentale, protecția datelor personale, dreptul la viață privată atunci când uh, se transmit date în contextul unor uh, anchete. În cazul procedurilor penale în cadrul uh, uh, cooperării judiciare și polițienești uh, în um, domeniul penal. A trebuit să negociem de la zero ca să obținem un nivel minim de protecție care să se aplice. Și să suplinim și tratatele Uh, care sunt în vigoare de asistență juridică reciprocă și acordurile la care mă refeream înainte. În 28 uh, martie 2011, Comisia Europeană a început negocierile pe baza unui mandat adoptat de către Consiliu în decembrie 2010 și de atunci încoace, uh, încoace negocierile au continuat până în septembrie 2015, când acordul a fost obținut, iar în iulie, anul curent, Consiliul a hotărât în baza acestui uh, acord uh, să, deci să termite acest acord pentru aviz Parlamentului European. În calitate de raportor, având în vedere dezbaterile numeroase pe care le-am avut cu raportorii din umbră, dar și cu serviciul juridic al Parlamentului și cu Uh, alți actori, uh, precum Comisia Europeană, deci vă propun să ne, ne dăm acordul la acest uh, acord. E un progres foarte important în contextul protecției datelor, a garanțiilor pe care le conține, în contextul cooperării judiciare între statele, deci între Uniunile, Uniunea Europeană și Statele Unite la nivelul uh, autorităților de punere în aplicare a legii, au apărut noi uh, probleme, mai ales uh, puse de către serviciul juridic în trei domenii. În primul rând, cât de departe sau cât de Cum am putea să interpretăm acest acord ca o bază, un temei juridic pentru transferul de date? Uh, în contextul protecției, uh, legislației cu privire la protecția datelor din Europeană. După schimburile pe care le-am avut, uh, am ajuns la concluzia că acest acord nu poate fi văzut poate fi văzut ca un temei juridic, dar e nevoie de o legislație europeană sau de un acord internațional pentru a permite accesul la anumite transferuri de date Ne-au fost uh, furnizate explicații, mai ales de către Comisia Europeană, în legătură cu rolul acordului uh, în contextul prevederilor europene în ce privește protecția datelor, deci putem considera acest acord ca o decizie uh, de adecvare, dar am insistat să ni se transmită clarificări, nu numai nouă, dar și să fie făcută clarificare în med public. Pentru ca pentru toate părțile implicate mm, la acest acord, să ne asigurăm că aceasta este și interpretarea europeană. Același principiu se aplică și aspectului cu numărul 2, respectiv posibilității ca acest acord să aducă modificări la uh, legislația americană cu privire la scutiri sau la derogări care există la uh, legea cu privire la protecția detei, uh, vieții private, Privacy Act, mai ales în contextul datelor PNR. Sperăm ca acest acord să fie pus în aplicare în toate domeniile mă gândesc și la transferul de date PNR și trebuie să fie clar din perspectiva europeană că dacă nu se întâmplă așa, atunci acest acord uh, e considerat ca nefiind aplicat de către omologii noștri și deci nu este valabil. ceea ce înseamnă și că nu considerăm că este o garanție suficientă pentru, prote- uh, pentru prevederile cu privire la uh, viața privată. Și e foarte clar și ar trebui să subliniem acest lucru. Dacă nu este o garanție suficientă, atunci ar trebui să se, ca autoritățile europene să poată să uh, Uh, facă controle, să verifice dacă totul respectă, deci dacă se respectă acordul și prevederile sale, ceea ce înseamnă că uh, competențele autorității cu privire la protecția datelor uh, nu trebuie să fie limitate de către acest acord. Și în fine, dar nu în ultimul rând, încă o clarificare foarte importantă datorată faptului că acest acord conține uh, despăgubiri pentru toate persoanele sau posibilități de, de despăgubire. care figurează în actul din, do- din februarie 2016, adoptat de către Congresul uh, American, care uh, care mm, deci vorbește despre aceste posibilități de despăgubiri doar pentru anumite antită, entități din SUA, ceea ce înseamnă că în Europeană s-ar putea să existe persoane sau entități care să nu fie acoperite de către această decizie. Din punctul nostru de vedere, pentru ca acest acord să fie pe deplin aplicat, atunci toate statele ar trebui și toți cetățenii să fie acoperiți. Dar conceptul de persoană cu reședință permanentă în uh, Uniunea Europeană, dar care nu au cetățenia unui stat membru, ar trebui să fie clarificat. În punere în aplicare și în monitorizarea acordului, ar trebui să spunem că ne sperăm ca aceste persoane să fie acoperită în trecut cu tot uh, și să li se garanteze toate drepturile, inclusiv la compensații având în vedere că SUA nu se află mm, pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană, respectiv de a include pe toți uh, cetățenii cu reședința uh, pe teritoriul Uniunii Europene, acest acord consideră, reprezintă totuși uh, o valoare adăugată și o garanție suplimentară la legislația europeană. Deci, din acest punct de vedere, nu putem spune că încalcă legislația europeană e, eu cred că este compatibil cu uh, legislația europeană și deci uh, vă propun să ne acordăm uh, avizul conform și să considerăm că acest acord este un punct de plecare pentru alte acorduri în domeniul protecției uh, datelor și a drepturilor fundamentale între UE și SUA pentru a ajunge la uh, un set comun de norme și să nu avem uh, norme diferite și apoi uh, recunoaștere reciprocă, care, după părerea mea, nu mai este suficientă. Mulțumesc! Doi colegi uh, am înțeles că doresc să ia cuvântul. Domnul Fos pentru PPE. Vielen Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întreaga această discuție privind protecția datelor, dezbaterea pe marginea regulamentului de bază a directivei, am declanșat uh, și unele măsuri legislative care au fost luate recent în Statele Unite. Toate discuțiile pe care le-am avut, uh, pașii suplimentari pe care am făcut pentru lămurirea conceptelor, cred că au avut uh, rezultate foarte concrete. Deci nu cred, nu cred că mai sunt prea multe lucruri pe care uh, trebuie să le facem. Eu cred că pentru momentul prezent, până ce vor apărea eventual noi exigențe, uh, ce vor trebui integrate sau sau abordate în niște tratate, convenții particulare sub umbrela uh, acestui acord general, uh, până atunci uh, avem un cadru de referință suficient. Deci nu este exhaustiv, dar este suficient pentru momentul prezent. Cred că ai prezentat foarte clar uh, Um, lucrurile, adică cred că putem să ne exprimăm acordul uh, uh, vis-a-vis -vis de acest uh, proiect de, de acord cu conștiința împăcată. Poate că n-am acoperit în mod exhaustiv toate domeniile și subdomeniile, dar cred că pot să spun și numele meu și în numele grupului meu PP că susținem acest acord care până la urmă nu vizează decât uh, infracțiunile și competențele autorităților care realizează schimburi de informații și de date cu privire la anumite infracțiuni. Deci eu cred că acest acord este unul foarte bun și uh, putem să îl adoptăm uh, cu conștiința păcată. Mulțumesc. Uh, the next on my list is Mayula Austin. uh, uh thank you, Chair. Uh, that is really a uh, very uh, important moment in our work because we know how difficult and contradictory have been. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Știm cât de dificil a fost procesul. Grupul nostru a fost a discutat subiectul și ne-am, ne-am uitat la concluziile uh, raportorului care spun că e vorba de un uh, progres semnificativ în ceea ce privește uh, protecția datelor personale în, în relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană și sunt de acord că ce aduce uh, Uh, garanții, uh, garanții noi, uh, dacă e să-l compari cu alte înțelegeri în această materie între Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci acest acord reprezintă un progres semnificativ. De asemenea, am avut o dezbatere serioase legate de defectele acestui sau defectul principal al acestui document și aici mă gândesc la uh, căile de recurs uh, judiciare, la, la eventualele despăgubiri și la discriminarea pe care o face între cetățeni și uh, uh ne, uh, cei care nu sunt uh, cetățeni pentru că ponderea uh, rezidenților uh, în Uniunea Europeană care nu dețin uh, cetățenia a vreunui stat al Uniunii Europene e, e deja ridicată și în, și în creștere. De aceea trebuie să, ne, să fim siguri că ce, cealaltă parte va, va interpreta uh, lucrurile în același fel uh, ca și, uh, ca și noi, uh, și anume că acest acord nu poate reprezenta un temei legal pentru um, transferul de, de date. Dacă o țară va refuza să opereze vreun astfel de transfer pentru că uh, Uh, datele respective nu aparțin uh, unor, uh, unor cetățeni sau pe motiv că nu există căi de, de recurs, ei, în astfel de situații vom, vom vedea efectiv cum funcționează acordul va fi, va fi pus la, la, la încercare și în funcție de soluțiile ce vor apărea vom putea fi, uh, uh, avea o, o certitudine în privința funcționării lui, dar trebuie să așteptăm să fie pus în practică. Există, sunt prevăzute trei controle uh, periodice uh, comune și cred că după aceea vom putea uh, avea o evaluare a uh, Uh, funcționării sale. De asemenea, în grupul nostru am ajuns la următoarea înțelegere a lucrurilor, dar dacă e să comparăm uh, problemele încă nerezolvate și uh, evoluțiile Uh, progresul realizat, atunci, uh, da, și noi, în, uh, prin această, făcând această comparație, susținem acordarea vizului conform. Nu e soluția ideală, dar e cea mai bună posibilă în acest moment. Însă trebuie să, să continuăm lucra, munca și să ne asigurăm că va fi implementat corespunzător. Uh, Mulțumesc, uh, Sofia Invelt, pe, din partea grupului ALDE. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte, ar fi multe de spus despre asta. În primul rând, uh, istoria uh, acordului. Unii uh, din cei care suntem aici își amintesc că eu am fost prima care, printre primii care au solicitat un astfel de acord transatlantic legat de protecția datelor. Există, se introduc noi garanții suplimentare și um, eventualitatea, posibilitatea unui, unor căi de resurse, de recurs judiciare. Însă, de diavolul stă în, uh, stă în detalii. Mă surprinde calendarul uh, adoptării acestui uh, raport. Nu mi-am să fie adoptat vreodată vreun raport într-un termen mai scurt de patru săptămâni. Termenul prevăzut pentru uh, plenară e 1 uh, decembrie. Foarte curând a durat 100 de, a durat 10, 10 ani să ajungem până aici și apoi nu înțeleg de ce trebuie să, să ne grăbim dintr-o dată, ignorând um, părerile propunerile serviciului juridic, a grupului, ale grupului de lucru privind articolul 29 uh, și așa mai uh, departe. Nu, chiar nu reușesc să, să înțeleg de ce uh, toată lumea e, e, e agitată în jurul unor acorduri precum CETA, pe când ăsta e un acord mult mai sensibil. Nu înțeleg standardele duble și graba. Uh, Apoi, toată lumea susține că nu, e, nu constituie un termen ilegal pentru transfer uh, și că nu e implicată adecvarea. Însă, dacă te uiți la articolul 5.3, dacă nu mă înșel, uh, dacă ne uităm la acest articol, atunci uh, ne uh, vedem că odată ce este implementat, atunci Statele, Statele Unite uh, Uh, sunt, uh, sunt obligate să se conformeze uh, prevederilor sau standardelor din Uniunea Europeană. Și mie mi se pare că e o, o autorizație în alb. Dacă nu, se, dacă nu sunt îndeplinite garanțiile adecvate, ce alte garanții ar mai putea fi solicitate? Uh, și în practică uh, acordul va fi folosit pentru uh, autorizarea transferului de, de, de, de date în Statele Unite în uh, scopuri de aplicare a lege, legii. Eh, eu am suficientă vechime cât să-mi dau seama de valoarea controalelor. N-am văzut vreunul uh, care să fi fost luat în serios și să fi folos, fost folosit pentru a modifica sau amenda legislația existentă. Eu cred că odată semnat e, uh, e pentru totdeauna, de aceea trebuie să fim foarte atenți la ce facem. Revenind la uh, decizia legată de adecvare sau de eficacitate, e o semnătură în alb. Uh, da, primim garanții, ni se asigură ca, ca garanții și uh, căile de recurs judiciar, dar sunt niște capcane. Odată nu se aplică cetățenilor uh, uh non-europeni care lecuiesc în Uniunea Europeană, uh, ceea ce reprezintă o încălcare a Cartei uh, Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care prevede că acordurile internaționale trebuie negociate de Uniunea Europeană, trebuie să fie conforme Cartei. Și apoi o altă remarcă, care nu cred că a primit suficientă atenție. Dreptul la recurs judiciar e acordat doar persoanelor care uh, sunt rezidente în anumite țări uh, desemnate. Care sunt aceste anumite țări? Acele țări care sunt de acord să uh, transfere, să împărtășească date uh, în scopuri comerciale. Cu alte cuvinte, primim uh, dreptul la uh, recurs judiciar doar dacă suntem de acord să împărtășim, să transmitem către Google date în scop comercial. Și apoi, mai departe, spuneți-mi uh, uh, cinică sau prea neîncrezătoare. Uh, însă, comisia însă, inclusiv domnul Giancarelli, care este uh, de față, a fost uh, de, de acord uh, cu faptul că Statele Unite vor uh, renunța uh, că a fost de acord cu faptul că Statele Unite nu vor uh, renunța niciodată la derogările din programul PNR și altele. Nu cred că Statele Unite vor abroga vreodată acele derogări și aș vrea să-mi confirme Comisia dacă e adevărat, adevărat ce am auzit într-o întâlnire informală. Da, știm. Știm că făcând asta, uh, uh, că făcând asta vom uh, invalida acordul, însă dacă cetățenii sunt nemulțumit, nemulțumiți se pot adresa instanțelor. Cu alte cuvinte, Euro- Comisia Europeană ar fi gata să încheie în mod voit, intenționat, un, un acord care este nevalabil juridic și lasă cetățenilor răspunderea Uh, sau îi pune pe cetățeni, de fapt, în poziție de a-l, a ataca în instanță. Spuneți că totul se rezolvă prin adăugarea unei declarații din partea Comisiei Europene. În primul rând, nu înțeleg de ce o astfel de declarație n-ar fi valabilă pentru acordul CETA, dar ar fi valabilă în cazul acestuia. Și în plus, declarația din partea Comisiei nu rezolvă nimic, cred eu. Uh, dacă acordul în sine uh, uh, nu, uh, nu e valid, uh, uh, nu, uh, nu poate fi, uh, problema nu poate fi sol- soluționată printr-o declarație. Uh, derogările în cazul uh, uh, programului PNR și altele trebuie să fie, derogările trebuie să fie abrogate, nu uh, nu există o altă cale. Poate că alții se pricep mai bine ca mine, dar eu nu înțeleg cum putem uh, încheia un acord care acordă drepturile la recurs judiciar în schimbul promisiunii din partea statelor membre de a împărtăși date personale către Statele Unite în scopuri comerciale. Și o întrebare, o ultimă întrebare către dumneavoastră, domnule raportor. Mai există o condiție pentru recursul uh, judiciar Transferul uh, datelor în scopuri comerciale către Statele Unite se bazează în mare parte pe uh, scutul uh, uh, Privacy Shield uh, adoptat uh, recent. Acesta e unul din instrumentele principale pe care se bazează. Și eu și dumneavoastră suntem sceptici cu privire la Privacy Shields. Să spunem că Privacy Shield nu se, uh, nu se materializează, că este anulat în, uh, în instanță. Ei bine, încă un pilon al acestui acord uh, se, se prăbușește cererea Statelor Unite ca noi să transferăm date în scopuri comerciale poate fi îndeplinită, deci, prin instrumente neclare, nu prin Privacy Shield, în, care, în cazul în care el va dispărea. Deci, în, în concluzie, noi nu putem uh, susține uh, avizul uh, conform uh, în, uh, în, caz, în, așa cum se prezintă acordul în, în prezent. Mulțumesc. Mai departe, Cornelia Ernst, uh, din partea grupului GUE. Mulțumesc frumos raportorului. Tema ne-a preocupat timp de mulți ani și ne-a provocat mai mult, uh, mai mult uh, insatisfacție decât uh, mulțumire. Și sunt foarte nefericită. Nu pot să-mi închipui că acest rezultat, acest raport, acest acord, de fapt, poate fi adoptat cu conștiința chiar împăcată raportorul ă, arată că ă, acordul cadru nu are ca domeniu de aplicare protecția ă, datelor personale ale individului. Mă întreb însă cum e privită această teză din, de cealaltă parte a Atlanticului, adică în ce măsură vom putea, într-adevăr, să pornim de la premisa că ceea ce este uh, scris aici în expunerea de motive uh, va fi respectat. Deci eu am, eu sunt de acord cu conținutul acestei expuneri de motive, dar nu am nicio certitudine că într-adevăr așa se va uh, acționa. Uh, decizia privind uh, uh, oportunitatea uh, este la fel de controversată. Unii au zis că da, este corectă, alții au zis că nu este, nu este aport oportun acest textul și dacă analizăm textul eh, chiar în toate detaliile sale, atunci eh, observăm că eh, nu se potrivesc lucrurile. În ce privește transmiterea datelor, termenele de stocare, atunci trebuie să ne eh, reamintim eh, ce am discutat eh, vis-a-vis -vis de regulamentul de bază privind protecția datelor. Da? Și dacă reluăm acele elemente de acolo, din regulamentul de bază, nu putem să fim de acord cu aceste dispoziții. Iar în ce privește căile de atac, căile de recurs, cum adică aceste căi de recurs să fie valabile pentru cetățenii UE și nu pentru alți cetățeni? Nu se poate așa ceva. Vorbim despre de drepturile fundamentale care sunt valabile peste tot în Uniunea Europeană, deci pentru toată lumea. Da? Deci mă întreb, ok, am înțeles că nu am ajuns mai departe de atât. Mă întreb însă dacă putem să uh, semnăm așa ceva de bună credință, cum se spune, și cu conștiința împăcată, da? Pentru că așa ne complacem cu tot ce am obținut, dar nu am obținut prea mult. Deci dacă, dacă vrem să obținem ceva, atunci în textul rezoluției trebuie să apară uh, tot ceea ce există în, uh, în uh, expunerea de motive și expunerea de motive trebuie să devină practic o condiționalitate a acestui acord. Dar așa cum este el prepezat, prezentat e, o, e un act de ipocrizie. Uh, vom putea să spunem, uh, da, am, uh, am obținut am tot ce am putut obține, mai mult nu era posibil. Eu nu cred că așa ceva este un argument. Și, de altfel, este un precedent periculos pentru eventuale acorduri similare pe viitor. Thank you, uh, Mr. Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus uh, multe la acest uh, ultim punct de pe ordinea de zi care este uh, relevant pentru această ședință. În calitatea mea de președinte a acestei comisii și ca raportor am fost și eu preocupat de această temă și au fost Uh, enunțate multele din aspectele esențiale acestui dosar de către antivorbitorii uh, colegii noștri. Uh, aș avea întrebare la adresa Comisiei privind clauza de revizuire a punerii în aplicare acestui acord. Odată ce acest acord va fi adoptat și odată ce va fi adoptat prin votul planificat în decembrie, vreau să știu cum vede Comisia revizuirea care trebuie să fie totuși asigurată inclusiv în contextul schimbării administrației de la Casa Albă ce va urma. De asemenea, atrag atenția asupra faptului că legislația americană privind uh, căile de uh, recurs uh, de care dispun cetățenii europeni este în curs de revizuire. Deci și această revizuire legislativă va avea un impact negativ asupra drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni. Sugerez că și sper că schimbarea de administrație americană nu va avea loc în varianta cea mai uh, uh, dramatică și uh, cea mai proastă la care ne putem aștepta. Dar indiferent de cum se va schimba administrația de la Casa Albă, consecințele acestei revizuiri a legislației Uh, va fi cu un impact uh, negativ. Deci, chiar dacă schimbarea uh, de la Casa Albă nu va fi cea mai rea, vor apărea modificări în Constituția și compoziția, cer scuze, a Congresului American, care vor avea un impact asupra rolului pe care noi, Parlamentul European, îl vom putea avea în viitor în ce privește follow-up-ul, evaluarea, revizuirea clauzelor acestui nou acord umbrelă, acord cadru. Recunosc că față de statusul actual există progrese notate. Dar trebuie să vedem mai întâi că există o dispoziție, disponibilitate și din partea statului, uh, Statelor Unite cu privire la revizuirea și uh, adaptarea uh, periodică a acestui acord. Și trebuie să responsabilizăm Guvernul Statelor Unite în acest sens. Mulțumesc, spune domnul președinte. Invit acum reprezentantul Comisiei să comenteze uh, pe marginea acestui dosar, respectiv să răspundă la întrebările care au fost adresate. First, um, uh, thank you, you, the rapporteur, the shadow rapporteur. Vă mulțumesc, domnule raportor, cum și mulțumesc raportorilor alternativ pentru efortul uh, considerabil pe acest dosar din ultimii ani și vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră și susținerea pe care ne-ați oferit-o în, în contribuția noastră la legea um, privind căile de recurs pentru cetățenii europeni din Statele Unite. Nu voi relua uh, cele care au uh, lucrurile care au fost spuse deja, nu voi evidenția toate modificările față de statusul actual, însă vă spun că pentru prima dată, și nu doar în contextul transatlantic, ci în plan internațional în general. Pentru prima dată avem un acord de protecție a datelor care nu doar uh, stabilește condițiile în care trebuie protejate datele personale, ci uh, vorbește și despre modul în care trebuie uh, puse în aplicare uh, normele de protecție a datelor de către autoritățile de aplicare a legii. Vasta majoritate a acestor dispoziții se aplică tuturor cetățenilor și non-cetățenilor. Și la asta voi mai reveni. Deci există beneficii imediate și directe pentru toți europene. Deci, chiar și în timpul acestei dezbateri aici, uh, uh, există modificări, schimbări ale legislației care deja au loc și care sunt deja puse în aplicare. Așa cum există și transferul de date care sunt în curs de desfășurare. Da? Uh, noul acord uh, vine să uh, echilibreze asimetria care există deocamdată în relația dintre cele, cei doi parteneri transatlantici în ce privește protecția datelor. În prezent, datele europenilor pot fi transmise către partea americană pentru aplicarea legii. Și atunci rezoluția Parlamentului European uh, uh, face ca europenii să uh, Uh, beneficieze de drepturi egale față de uh, cu cei nord-americani. De asemenea, uh, se oferă mai multă certitudine juridică în cooperarea dintre organele de aplicare a legii. Odată ce acest acord umbrelă intră în vigoare, drepturile noastre ale europenilor sunt mai bine protejate răspund uh, la rezervele uh, care au fost uh, menționate în această comisie și pot să vă spun că de acum că, vom, că pregătim o declarație a comisiei care să lămurească aceste aspecte. Cu aceeași ocazie voi, vom răspunde și comentariilor făcute pe marginea naturii acestui acord. în ce privește natura acestui acord, eh, o zice și eh, titlul și litera documentului. Nu este vorba de un eh, document care oferă o autorizare generală pentru transferul de date, ci documentul, domeniul de aplicare este reglementarea căilor de atac, de recurs. Și atunci articolul privind uh, căile de atac se va aplica întru totul uh, uh, datelor, inclusiv datelor PNR, care sunt conținute într-un acord separat între Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar, în aceeași măsură, căile de atac menționate aici se vor aplica și celorlalte Uh, acte uh, uh, care permit acum indivizilor, cetățenilor să um, să depună reclamații în legătură cu violarea sferelor private. Și, de asemenea, acest acord abordează și o altă temă, și anume atribuțiile organelor noastre de prote- protecție a datelor, care de acum primesc competențe sporite în verificarea nivelului de protecție a datelor. Autoritățile europene de protecție a datelor vor fi părți interesate cheie în procesul de rezolvare a plângerilor eh, depuse de eh, cetățeni. Deci, eh, supravegherea din punct de vedere procedural acum va fi făcută bidirecțional. Sperăm că astfel putem deschide cu aceste lămuriri calea adoptării finale a acordului de către Parlamentul European. Uh, a mai fost o întrebare de follow-up din partea doamnei uh, Infeld. Uh, Comisia Europeană n-ați răspuns la întrebarea mea și vă dau un exemplu citând un e-mail pe care dumneavoastră mi l-ați trimis mie în legătură cu necesitatea ca Statele Unite să revoce derogările PNR. Spuneați și citez. Pentru a ne conforma cu acest acord, acest acord, Statele Unite vor trebui să amendeze anumite practici administrative și elemente de legislație. Deci chiar dumneavoastră indicați că este necesar acest lucru. Și acum nu răspundeți la întrebarea mea. Iar în ce privește împărtășirea de date uh, comerciale în uh, legea uh, privind uh, căile de atac, nu mai știu numărul legii, se zicea ce trebuie să facă un stat pentru a fi, a fi calificat ca stat desemnat. Trebuie mai întâi să aibă o bază de împărtășire a datelor cu Statele Unite. 2. Trebuie să permită transmiterea datelor personale în scopuri comerciale între teritoriul său și Statele Unite ale Americii. Deci, este un citat din legea eh, privind eh, căile de atac. Deci, nu este fructul imaginației mele. La aceste întrebări vă rog să răspundeți, pentru că atâta timp cât Comisia, eh, așa ca o moară stricată, tot ne spune ca o mantră că totul e mai bine acum, că avem mai multe drepturi, acest acord va fi fantastic în măsură de 99%, dar 1% va viola uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni și ale non-cetățenilor europeni care trăiesc în Uniunea Europeană. Deci totul uh, este foarte bine, este perfect, dar uh, atâta că mașina nu are frână. Deci atunci ce se întâmplă? Vreau un răspuns la aceste întrebări. Nu vreau să fiu dusă cu zăhărelul, să mi se spune că deocamdată statele membre nu sunt preocupate de problema drepturilor fundamentale. Este un argument foarte, foarte, foarte slab cu care încercați să-mi vindeți ceva care nu e funcțional. Și rămân la această comparație cu mașina pe care o cumpăr. Deci, vă rog să-mi răspundeți la întrebare pe care tot o pun și cu care tot revin de trei ani încoace. M-am săturat. Da, dau cuvântul Comisiei acum să răspundă la această întrebare. Uh, of course, because what I explained here in ce v-am explicat în acel e-mail și vă voi explica și acum, este că cred că se face aici o confuzie aici, o, între legalitatea acordului și implementarea corectă a acestuia. <laughs> Sigur că este o chestiune foarte importantă în legătură cu toate acordurile. Ce este important la acest acord? Important este că acest acord instituie obligații in, internaționale. Deci este uh, un acord cu caracter obligatoriu de ambele părți. Includerea eh, datelor PNR în dispozițiile privind eh, căile de atac din acest acord, aici vorbim de un acord specific din acest, eh, de, de un articol specific din acest acord. Deci o dispoziție specifică. Și impun în aplicare a acestei dispoziții, acestui articol, reclamă uh, anumite mm, măsuri uh, uh, luate prin asumarea unei obligații de către Statele Unite. Deci cea, tocmai ceea ce discutăm astăzi este că acum se instituie o obligație cu privire la transferul datelor care de acum încolo se supun uh, acestui uh, regim nou, uh, aceste dispoziții privind căile de atac disponibile. Bun, dumneavoastră îmi confirmați că Statele Unite acum vor avea obligația, vor avea anumite obligații, dar Statele Unite nu sunt obligate deocamdată să revoce, să abroge dispozițiile privind derogările în cazul PNR. Experiența pe care uh, am avut-o până acum cu uh, Comisia Europeană supraveghind anumite acorduri este că nu am niciun fel de încredere că uh, după adoptarea acordului, Comisia va spune, a, pentru că Statele Unite n-au abrogat derogările pe PNR, vom suspenda acordul. Da? Consecința știm care e. Acordul va fi semnat, îl vom revizui de câte ori vrem Statele Unite nu vor abroga acele derogări privind PNR și asta se va întâmpla. Dar să știți că nu se va întâmpla cu numele meu, semnătura mea pe acest document. Comisia mai vrea să revină sau ați terminat? Uh, uh, Aș mai adăuga la răspunsul meu anterior doar că chestiunea implementării corecte a acordului, în special implementarea acelei dispoziții despre care vorbim, este atât de importantă încât problema uh, căi de atac uh, va, va constitui elementul central al fiecărei revizuiri a acestui acord. Mă refer uh, în speță la articolul 22. Da? Deci aici nu vorbim despre un e-mail de al meu, nu vorbim despre o declarație a Comisiei, vorbim despre ceva care a fost deja agreat de părțile implicate în negocieri și deja s-a stabilit că acest articol va face parte din eh, evaluarea comună a acordului umbrelă. De altfel, eh, eh, și această chestiune va face parte din declarația noastră pe care vom face pe marginea acordului. Îmi dau cuvântul din nou în calitate de raportor Aș uh, vrea să răspund la unele întrebări și observații care au uh, fost enunțate. Uh, sigur că dosarul este pe masa noastră încă din septembrie 2015. Textul negociat nu ne-a fost vrut sub nas într-o procedură de urgență. Am avut multiple schimburi de opinii între raportorii alternativi, uh, între noi și Comisia Europeană și uh, uh, raportul e foarte, situația e foarte simplă. Putem fi de acord sau putem să nu fim de acord. Într-un astfel de raport, de altfel se impune să, să lucrăm cu metoda consensului. În substanță, raportul este foarte clar. Nu constituie, acordul umbrelă nu constituie un temei legal pentru transferul de date. Nici serviciul juridic al Parlamentului nu se îndoiește de acest lucru. Deci, acordul nu este un temei legal pentru transferul de date. Va fi nevoie întotdeauna de, un, de o legislație națională, de o dispoziție comunitară care să permită în mod explicit transfer de date. Ce face acordul acesta este să instituie niște standarde. Este de altfel o mare dif- eh, diferență față de <clears throat> acordurile de liber schimb, în care Eh, se acceptă aplicarea unor standarde minime. Aici nu este vorba de standarde minime, aici este vorba de standarde eh, foarte, deștachete, foarte ridicate și m-aș bucura foarte mult dacă eh, astfel de standarde ar fi aplicate și sferei comerciale. Este o diferență esențială și cred că este un pas înainte semnificativ. Iar în ce privește autorizarea, Uh, acest acord nu autorizează niciun fel de transfer de date. Ni- și, uh, deci nu poate fi niciun cec uh, în alb semnat de noi. Autorizarea pentru transfer de date este, de pildă, acordul USUA privind PNR acela este un acord care autorizează transferul de date. Și acel acord, precum și altele, au standarde uh, mult mai scăzute de, uh, cu privire la protecția datelor. Aceste acorduri vor trebui și uh, revizuite. Dacă, de pildă, am solicitat ca um, căile de recurs să nu fie extinse la toate persoanele, uh, toți cetățenii din Uniunea Europeană și non-cetățenii rezidenți, atunci, practic, uh, uh, toate transferurile de date ar deveni ilegale pentru că pentru acele transfer de date nu s-a garantat, s-au garantat căile de recurs. Acordurile TFTP și PNR Uh, uh, conțin într-adevăr clauze care nu respectă principiul proporționalității. Dar în acest caz nu se aplică. Acest acord nu este un acord pentru transfer, ci este un acord care instituie garanții um, adecvate uh, de fiecare parte um, și care cuprinde toate um, elementele de protecție a datelor și de, de garanții procedurale care au fost uh, cerute de Uniunea uh, Europeană. Nu este un document care conține toate, tot ce ne-am dorit, dar, uh, dar este un pas uriaș înainte, conține cele mai multe din standardele juridice pe care noi le avem și um, adoptarea în Consiliu și în Parlament uh, trebuie să fie una pe bază de consens și uh, nu poate fi interpretată uh, de nicio culoare. Chiar dacă s a ridicat undeva semne de întrebare uh, în legătură cu implementarea uh, uh, deficitară a acestui acord, este foarte clar că în măsura în care nu se pună în aplicare aceste clauze privind căile de atac sau nu se abrogă sau nu se abrogă derogările despre care am vorbit, atunci, practic, există situația încălcării a acordului și atunci uh, există niște um, căi prin care statele membre uh, pot uh, lua măsuri concrete în legătură cu validitatea tratatului. Eu m-aș bucura ca, dacă pe viitor am avea mai multe acorduri care ar respecta aceste standarde. Vreau să mulțumesc raportorilor alternativi care uh, în cursul anilor uh, ne-au ajutat. Vreau să mulțumesc și comisiei care a uh, purtat inclusiv în numele nostru negocierile cu partea americană. Termenul de depunere a amenamentelor este 11 noiembrie, ora prânzului, și cu aceasta, dacă îmi permiteți, o să închei acest punct de pe ordinea de zi, pentru că în minutele pe care eh, le mai avem, eh, cu îngăduința interpreților, vom eh, trece la ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Mai întâi, misiunea delegației libe la Washington DC, Statele Unite, 16-20 mai 2016, am fost eu, a fost uh, Claude Moraes și alți uh, câțiva membri. Am fost uh, și la Washington și la Silicon Valley. Scopul misiunii LIBE a fost să obținem informații actuale cu privire la progresul Eh, progrese realizate în Statele Unite în, eh, pe diferite teme de interes pentru LIBE, eh, big data, criptare, lupta împotriva terorismului, radicalizare, protecția datelor și programul de acordare preferențială a vizelor de către Statele Unite am uh, încercat să întâlnim o gamă largă de uh, părți interesate. Vedeți din ordinea de zi și programul misiune că, a fost o, că am avut un program foarte încărcat. Ne-am întâlnit cu congresmeni, uh, cu profesori de la Universitatea de la Stanford, cu societatea civilă și așa mai departe. Ehm, în document există informații în legătură cu subiectele discutate. Ne-am întâlnit cu reprezentanța ai Congresului American și am avut schimburi de vedere foarte deschise. Ehm, aș dori să dau cuvântul colegilor care au participat la misiune dacă doresc să adauge vreun comentariu. Roberta Mazzola. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte, foarte pe scurt. Sunt de acord, cred, sunt în asentimentul colegilor dacă mulțumesc secretariatului și mm, ofițerului de legătură de la Washington care au pregătit un program foarte interesant. A fost uh, pentru prima dată la Silicon Valley și m-a uh, impresionat nivelul de dezbateri cu, pe care am avut cu experții în domeniul protecției vieții private de la Google și Facebook. Poate mm, ar fi fost bine să avem uh, dezbateri mai aprofundate cu membrii Congresului. În orice caz, uh, până acum în vizitele în care am uh, fost în SUA, uh, mi-am dat seama că am putea să mm, acordăm atenție mai mare interlocutorilor cu cine ne întâlnim, ne întâlnim, ce subiecte abordăm, uh, mai ales pe subiecte precum protecția vieții private, safe harbor și așa mai departe. Însă vizita a fost impecabilă și sper să putem să discutăm mai multe, mai ales acum cu noul guvern american în aceste subiecte. O reuniune pe care ar trebui să insistăm uh, sau să o repetăm a fost uh, cea uh, cu privire la reciprocitatea vizelor cu Ministerul de Interne din SUA și am, pornit, am primit răspunsuri solide dar în orice caz este la latitudinea noastră să spunem dacă e nevoie de un follow-up pentru statele implicate și credem că este de răspunderea noastră și să ne asigurăm că uh, colegii din aceste state sunt informați în legătură cu răspunsurile pe care le-am primit de la colegii americani. Mulțumesc, Axel Foss. Susțin uh, întru totul ce a spus Roberta Mățola. Poate că însă pentru următoarele misiuni trebui să prevedem uh, uh, calupuri de, de discuții uh, ceva mai relaxate, pentru că goana aceasta de la o discuție la cealaltă nu ne permite să aprofundăm subiectele, ele sunt abordate așa fugitiv și poate că ar fi bine dacă am avea ceva mai mult timp uh, să intrăm în uh, profuzimea subiectului cu interlocutorii noștri. Mulțumesc! Și eu sunt de acord cu dumneavoastră și vreau să mulțumesc și eu secretariatului pentru organizarea acestei uh, vizite foarte utile. Într-adevăr, am abordat un evantai foarte vast de subiecte care fac obiectul activității noastre. Acum, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, îl înche- acest punct și putem trece la ultimul punct de pe de zi. Este vorba de o întrebare parlamentară p 005798 16 depusă de către doamna Sofie Infel în conformitate cu regula 134 din regulamentul de procedură. Comisia ar fi trebuit să răspundă în termen de 3 săptămâni după adresarea întrebării. Termenul a expirat în 31 uh, octombrie 2016, fără ca noi să fi primit uh, un răspuns din partea Comisiei. Doamna Intveld a solicitat includerea acestei uh, întrebări pe ordinea de zi a Comisiei uh, Libe, în conformitate cu regula 134, articolul 34. Doriți să luați cuvântul înainte de a da cuvântul Comisiei? Da, e o întrebare foarte importantă și e trist că discutăm uh, la sfârșitul zilei această întrebare, deși am inclus-o pe urmea de zi în ultimul moment. E vorba de uh, întrebări, de, de, de scanarea unor mail-uri uh, de către serviciile secrete. Se pare că există un program software care poate să uh, studieze, să analizeze toate mail-urile uh, de pe contul Yahoo. Noi am întrebat, uh, o, am pus o întrebare comisiei dacă era la curent cu aceste acuzații Ehm, dacă au cerut uh, explicații din partea guvernului american, dacă comisia era conștientă în legătură cu aceste activități uh, în momentul în care a fost adoptat acest uh, scut privind protecția vieții private și dacă consideră că regulile ehm, conținute în faimosul Save Harvard au fost încălcate sau nu, dacă a verificat dacă au avut loc aceste încălcări sau nu. Din punctul meu de vedere, E vorba de subiecte foarte importante, având în vedere că milioane de rățeni uh, europeni folosesc uh, contul Yahoo. Și că noi am negociat cu Statele Unite de bună credință, așa cum s-a văzut în dezbaterea anterioară. Deci mă surprinde faptul că nu am primit un răspuns uh, rapid din partea Comisiei Europene, de altfel mă surprinde și mai tare faptul că domnul Giancarlo i-a părăsit țara de ședință. Mă întreb ce are de spus Comisia Îmi pui astfel de întrebări, ești acuzat de antiamericanism. Eu nu sunt uh, antiamericană. Spre deosebire de domnul uh, Trump, uh, eu cred că America este o țară minunată. Dar îmi fac griji și în legătură cu Uniunea Europeană și drepturile cetățenilor săi și cred că Comisia Europeană nu face nici pe departe suficient uh, pentru a proteja drepturile cetățenilor europeni și um, sunt nerăbdătoare să aflu răspunsul dumneavoastră. Mulțumim, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei acum. Mulțumesc, da, răspunsul se află în faza uh, finală, în procedura scrisă și va fi trimisă Parlamentului vineri. Mulțumesc, da, e un răspuns interesant, dar mai rămâne o întrebare la care Comisia ar fi putut răspunde imediat, pe loc. Era la curent cu această situație? Uh, în, în uh, momentul în care noi negociam uh, acest scut pentru priori, viața privată. Bine, așteptăm atunci ziua de vineri să primim un răspuns. Bun, mulțumim. Încheiem ședința de astăzi. Următoarea va avea loc în 14 noiembrie la ora 3 până la 6 și jumătate și apoi în 17 noiembrie la ora 9. Good evening o seară plăcută!